Dragi colegi, doamnelor și domnilor, e 9 și 4, așa că ar fi cazul să începem. Haideți să începem cu ședința noastră obișnuită Comisiei INTA. Toată lumea cred că are la dispoziție o copie a ordinii de zi. Există dorințe de a modifica această ordine de zi? Se pare că nu, prin urmare, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Punctul 2, comunicările președinției, foarte succinte de această dată, ședința este transmisă ca de obicei pe internet, așa că le urez bun venit tuturor celor care ne ascultă de la Lüneburg, la Tallinn, până la Salonic. Așa că vă rog, uh, pentru ca toată lumea să ne înțeleagă bine, ar fi ideal să vorbiți mai rar și clar. Trecem la punctul 3, relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Australia. Am plăcerea de a ura bun venit alături de noi unei delegații din partea Parlamentului Australian sub uh, oblăduirea domnului uh, Kevin Andrews. Dânsul a fost în repetate rândul ministru și este decanul de vârstă din Parlamentul uh, australian. Este membrul care a petrecut cel mai mult timp uh, în uh, exercițiu. Bineînțeles, Australia și Uniunea Europeană au relații foarte apropiate. Am fost un pic uimit că nu am început negocierile comerciale mai devreme, pentru că avem așa o relație apropiată uh, suntem societăți eh, cu o viziune comună. De ce? Oare poate pentru că suntem atât de îndepărtați? Să fie acesta unul dintre motive? Oricum, negocierile au fost inițiate. Comisia INTA a vizitat Canberra și Sydney în noiembrie 2017 la scurt timp după ce Parlamentul adoptase o rezoluție privind negocierile comerciale. Australia și-a luat uh, angajamente clare față de sistemul multilateral. Toată lumea știe că acest sistem este amenințat la ora actuală. Astăzi, de pildă, ne așteptăm uh, la um, aplicarea unor tarife vamale suplimentare din partea Statelor Unite lucru care reprezintă încă o amenințare la adresa sistemului multilateral. Cu toate acestea, facem uh, tot ce ne stă în putință pentru a stabiliza sistemul bazat pe reguli. O posibilă soluție ar putea să fie relații comerciale mai strânse cu Australia și un acord comercial cu această țară. Raportorul nostru permanent uh, pe subiect este Daniel Caspari. Îi dau cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, stimați prieteni din Parlamentul Australian, având în vedere că alături de noi uh, avem oaspeți care vorbesc uh, limba maternă, care au limba maternă engleză, uh, am să încerc să vorbesc engleză. Dacă nu înțelegeți însă engleza mea, Parlamentul vă pune la dispoziție servicii de interpretare înspre această limbă. Consiliul Uniunii Europene a adoptat în luna mai anului trecut decizia care autorizează deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Australia. Negocierile oficiale au fost lansate în luna iunie anului trecut, ne aflăm așadar într-o fază incipientă deocamdată. Pe de o parte. Pe de altă parte, impresia mea a fost că ambele părți au fost uh, au un interes considerabil în a finaliza cât se poate de repede aceste negocieri, așa că cred că ultimul an, de ultimul an s-a profitat foarte bine. Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Australia se bazează pe acordul cadru de parteneriat din 2018. Australia este partenerul cu numărul 18 în ce privește schimburile comerciale, iar noi suntem cel de-al doilea partener comercial pentru Australia după China. Am purtat deja patru runde de schimburi comerciale, ultima în luna iulie acestui an. Ultim, următoarea rundă este prevăzută la Canberra pe 14-18 octombrie, după care în decembrie uh, la Bruxelles. Ideea acordului comercial este aceea de a facilita comerțul între produsele industriale între Australia și uh, Uniunea Europeană, reducând barierele în calea investițiilor. Știm cu toții că mai există anumite bariere, anumite obstacole pe care ar trebui să le eliminăm, de pildă taxe vamale pentru bunuri sau accesul la licitațiile publice. Noi uh, credem că sectoarele care vor uh, Beneficia cel mai mult sunt um, aparate, echipamente, servicii. Dorim uh, să oferim protecție deosebită unor sectoare vulnerabile precum agricultura, valorificând la maxim posibilitățile deschiderii pieței, fără însă a afecta producătorii. Produsele agricole, prin urmare, vor face obiectul unor acorduri speciale. De asemenea, suntem uh, deosebit de interesați de promovarea um, indicațiilor geografice, lucru care cred eu că nu e neapărat întotdeauna pe placul uh, partenerilor noștri, dar cred că indicații geografice ar putea fi importate uneori și din afară. Pe mine m-ar interesa sincer să văd ce părere are delegația dumneavoastră, cum priviți relațiile comerciale și cum credeți Uh, de, de ce sprijin credeți că beneficiază aceste negocieri la ora actuală în Parlamentul European și în Australia? În al doilea rând, știu că portați negocieri comerciale cu China și pe noi ne interesează foarte mult uh, această țară. Dumneavoastră ați învățat deja din relația cu China. Noi, dacă privim uh, investițiile chineze în Australia pe baza noului acord de liber schimb și noi ne confruntăm cu posibilitatea unor investiții chineze în Europa, investiții de salutat, însă pe de altă parte privim cu îngrijorare investiții chineze în anumite companii europene, așa că mă interesează să văd care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de relațiile comerciale dintre regiunea dumneavoastră și China și cum ar putea să fie Uniunea Europeană poate un, o punte de legătură între acea regiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau acum cuvântul domniei sale, Kevin Andrews, după care um, vom avea un, dumnealui va da cuvântul doamnei uh, Joan Ryan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Am uh, purtat discuții deosebit de utile ieri cu mai multe comisii, cu uh, deputați și cu membrii Comisiei Europene. Uh, și sperăm să putem continua pe aceeași notă călduroasă relațiile noastre dintre Uniunea Europeană și Australia. Salut ambasadorul nostru, Justin Brown, la Uniunea Europeană și NATO. După cum spuneam, așteptăm cu mare interes continuarea acestor discuții. Australia este o națiune comercială. Australia a fost întotdeauna o națiune comercială. în ultimii 200 de ani, prosperitatea noastră s-a bazat pe capacitatea noastră de a face comerț cu alte țări, deși suntem destul de izolați geografic. Ne-am luat angajamentul față de un sistem internațional bazat pe reguli. Credem că prosperitatea pentru toate popoarele poate fi sporită respectând un, o ordine bazată pe reguli. În al treilea rând, suntem o țară care uh, are valori comune cu Europa, în parte pentru că originea noastră e mare parte europeană. Mulți australieni, mulți eh, până și în ziua de astăzi au emigrat din Europa pentru a veni în Australia. În circumscripția mea foarte mulți au venit din Grecia, Italia, din țările de jos, din eh, țările din Europa de Est. Așa că, dacă vreți, eh, avem multe valori în comun cu Europa. Și lucrurile vor continua pe același făcat și pe viitor. După cum spunea domnul raportor, Europa rămâne, la ora actuală, cel de-al doilea, cel mai important partener comercial al Australiei. Și chiar dacă anumite evenimente care fac obiectul discuției la ora actuală în Europa, pe care doar noi le observăm, uh, chiar și în urma acestora, Europa va rămâne cel de-al treilea partener comercial pentru Australia. E o relație importantă pe care dorim să o dezvoltăm pe viitor. Indiferent de orice legături de tip sentimental am putea avea față de anumită țară, suntem oameni practici, privim spre viitor, nu spre trecut. Și deci acest viitor presupune o relație mult mai strânsă cu Europa atât în ce privește valorile culturale, valorile pe care le apărăm în aceste vremuri uh, nesigure prin care trecem, cât și în ceea ce privește relațiile comerciale. Spun aceste cuvinte cu titlu introductiv, deoarece cred că este important să înțelegem că venim uh, dintr-un context foarte asemănător uh, în multe privințe, atunci când uh, ne punem la masa negocierilor și noi credem că un sistem adecvat de reglementare, în principiu nu împărtășit întotdeauna de toate națiunile de pe glob, încercăm să aplicăm în Australia cele mai înalte standarde de reglementare și știm că e o valoare pe care o împărtășim cu dumneavoastră, membrii Parlamentului European și reprezentanții cetățenilor. Dorim uh, să putem uh, finaliza acest proiect al acordului comercial. Sperăm ca negocierile să se deruleze bine. Am avut uh, deja trei runde de discuție. Cea de-a patra va avea loc în octombrie în Australia. Sperăm să putem ajunge la un bun acord comercial care să fie în avantajul cetățenilor din Australia și din Europa. Da, bineînțeles, există dificultăți, ca în orice, ca în cazul oricărui acord comercial. Da, cu agricultura e o problemă și în calitate de fiu al unui fermier, căsătorit cu fica unui fermier, înțeleg punctul de vedere al fermierilor. Fie că acești fermieri eh, vin din Polonia sau din Belgia sau de oriunde altundeva din Europa sau vin din Queensland sau din Victoria din Australia, acești oameni au un interes autentic în eh, pământul, în produsele lor uh, și în viitorul agriculturii. Acest lucru e valabil atât în Europa cât și în Australia. Și am reușit totuși să depășim aceste obstacole cu toți partenerii noștri. China, după cum spuneați mai devreme, Japonia, avem acorduri cu alte țări pe glob. Putem încheia aceste acorduri pentru că împărtășim valori comune și, de asemenea, înțelegem că la sfârșitul zilei trebuie să fie o soluție avantajoasă pentru toată lumea. Da, Um, în anumite privințe trebuie să se ajungă la un compromis, însă vrem un rezultat care să fie în avantajul cetățenilor europeni și în avantajul cetățenilor pe care îi reprezentăm noi în Australia. Am venit așadar cu bună voință și cu o dorință reală de a ajunge la un bun acord, deoarece credem că prin uh, intermediul comerțului, în ultimii 200 de ani, uh, de altfel, Europa fost și a rămas cel mai uh, important investitor în țara noastră și credem că țara noastră a avut numai de câștigat. Aș să fac câteva observații referitoare la China, pentru că am fost rugat să fac asta. China oferă atât uh, posibilități considerabile cât și provocări. În uh, Occident, cred că am fost de părere la început că pe măsură ce China va deveni mai puternică din punct de vedere economic, se va liberaliza tot mai mult. Cred că e o presupunere la care trebuie să renunțăm. Da, e o putere economică, avem um, schimburi comerciale cu această țară, dar trebuie să facem acest lucru conștienți de cum stau lucrurile în realitate. Știți ce se întâmplă în China? Asistăm la un război comercial între China și Statele Unite pe care am dorit să-l vedem terminat cât se poate de repede, pentru că are consecințe foarte ample. Vorbeam, am citit azi dimineață despre um, producătorii de echipamente informatice, de procesarea datelor și impactul pe care această situație l-are asupra lor. De asemenea, suntem foarte precauți când vine vorba de investițiile în Australia și dorim să ne asigurăm că investițiile nu, con- nu sunt contrare intereselor noastre naționale. Avem orientări și reguli în ceea ce privește mai ales achiziționarea de proprietate în Australia. Vegem uh, să nu se producă distorsiuni ale comerțului, de pildă fie în sistemul de transport, în sistemul de procesare. Dacă o companie ar fi să achiziționeze toate elementele acestei filiere verticale, de pildă din agricultură, de la producător, transport, până la facilitatea de procesare, atunci ar fi în dezavantajul nostru, în, dez- în dezavantajul intereselor australiene. Așa că suntem foarte atenți la evitarea acestor uh, situații. Încercăm să găsim un echilibru de asemenea între interesele noastre strategice și cele comerciale. De pildă, nu am permis investiții chineze în rețeaua 5G din Australia din cauza îngrijorărilor noastre de natură strategică mai degrabă. Știu că Europa a adoptat o poziție ușor diferită fiecare țară e specială și există deosebiri între Australia și Europa din această privință. Noi vrem să profităm la maxim de pe urma potențialului relațiilor economice cu China. Vom continua să facem acest lucru, însă în același timp vom încerca să fim prudenți când vine vorba de găsirea unui echilibru cu interesele noastre strategice. Trebuie să fim deosebiți de prudenți pentru a ne asigura că apărăm și prosperitatea pe viitor. Mesajul nostru pentru China și al dumneavoastră ar trebui să fie că toată lumea ar avea de câștigat dacă există o ordine internațională bazată pe reguli în ce privește relațiile comerciale. Dacă acest sistem uh, se prăbușește, consecințele ar fi dezastroase pentru toată lumea, inclusiv China. Și credem că trebuie să uh, să continuăm să scoatem în evidență Chinei că e în interesul ei să existe un sistem internațional bazat pe reguli care să reglementeze relațiile comerciale pentru că ar fi în avantajul tuturor. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, e o adevărată plăcere să fim astăzi aici. Sperăm uh, să fie un nou pas într-o discuție interactivă, călduroasă între UE și Australia. Vedem că ne aflăm într-un moment de renoire a acestor relații, momente deosebit de interesante atât pentru Europa cât și pentru Australia, pe măsură ce ne apropiem de viitor. Mulțumesc! If any of my colleagues would like to contribute... Dacă ar dori unul dintre colegii mei să mai contribuie la discuție, pot să o facă. Toți dau din cap că nu. Bun, mulțumim foarte mult, uh, domnule Kevin Andrews. Acum dau cuvântul colegilor, membrilor comisiei. Uh, um. Bienvenido. Doamna Pineiro, Mulțumesc foarte mult, bun venit, mi-a plăcut foarte mult uh, intervenția dumneavoastră. Într-adevăr, Uniunea Europeană și Australia împărtășim aceeași viziune a ordinii multilaterale internaționale și este absolut fundamental să continuăm pe această cale în relațiile noastre. Eu vreau să vă întreb în ce privește multilateralismul. Care e părerea dumneavoastră și ce părere aveți despre situația complexă de care suntem conștienți cu toții de la Organizația Mondială a Comerțului. Cum credeți că vom putea ajunge la un acord multilateral în vederea unei reforme? Cum credeți că ar putea să se implice China în această reformă? Pe de altă parte, aș dori să vă întreb în ceea ce privește procedura aplicată în Australia. Ce capacitate are Parlamentul de a accesa informațiile din cadrul procesului de negociere. Presupune ca Parlamentul să-și dea consimțământul înainte um, de a intra în vigoare acest acord, înainte de finalizarea procesului. Puteți da mai multe detalii referitor la procedura um, aplicată în Australia. În continuare, în ceea ce privește achizițiile publice, aș vrea să vă întreb la nivel subfederal, care este rolul pe care îl joacă organismele federale în um, achizițiile publice și în ce măsură celelalte organe statale se pot, uh, își pot lua angajamentul față de cele stabilite în acord. Mulțumesc. Doamna Șans, din partea Regatului Unit, are acum cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc, domnule Andrews. V-ați referit în introducerea dumneavoastră la valorile comune ale Europei și Australiei. Una dintre valorile uh, care este pregnantă în Europa și care este acum în interesul uh, publicului este îngrijorarea în legătură cu uh, criza climatică. Acest lucru, credem, noi că se reflectă și în preocupările Australiei. Acum 10 uh, uh, ani am văzut uh, și că în Australia au existat mobilizări masive în stradă pentru a susține lupta împotriva schimbării climatice. Noua Zeelandă, vecinul dumneavoastră uh, imediat, a anunțat că va lansa negocieri cu uh, Costa Rica uh, și Fiji, Islanda și uh, Uh, Finlanda uh, pentru uh, sustenabilitate. Aceste elemente ale acordului propun o anumită disciplină de a elimina subvențiile oferite pentru combustibili fosili. Vă imaginați că Australia s-ar putea alătura aceste inițiative? Ați putea propune ceva similar în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Danti din Italia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc colegilor din Australia. Am apreciat în mod deosebit intervenția reprezentantului Parlamentului australian. Cred că, într-adevăr, avem multe elemente în comun. Australia a reușit să evite o colonizare tehnologică din partea Chinei cu tehnologia 5G, un subiect uh, important, uh, intens dezbătut la ora actuală în Europa, important pentru mine. De asemenea, știm că capitolul agricultură e unul delicat în ce privește negocierile comerciale, nu doar uh, în Europa, ci mai ales în ce privește anumite sectoare, chiar după cum bine știți, sunt sensibile atât în Europa cât și în Australia. Eu aș vrea să scot în evidență două elemente. Un subiect care pentru noi este deosebit de important și anume indicația de origine geografică. Pentru noi este foarte important pentru că vrem să facem o legătură între agricultură și teritorii, regiuni. E o promisiune pe care am făcut-o cu mulți ani în urmă și care sprijină agricultura până și în regiunile cele mai îndepărtate din Europa, unde fără sprijin nu ar putea să existe agricultura. Subiect foarte important pentru noi așadar în ce privește negocierile în curs. Am citit pe pagina guvernului australian, de altfel o pagină foarte bine făcută, care explică foarte bine toate acordurile comerciale încheiate în anii trecuți de Australia sau care sunt în curs de finalizare, cât și acordurile în curs de discuție. Noi știm că există o relație deosebită între Australia și Marea Britanie. Și am constatat că printre viitoarele acorduri în discuție se numără cel cu Marea Britanie. Deocamdată nu s-a produs Brexitul, nu știm dacă se va întâmpla peste câteva zile, luni sau ani. Noi sperăm că peste câțiva ani, dar Practic e vorba de câteva zile. Știm că Aș vrea să știu dacă s-a început deja procedura unui acord, unui potențial acord comercial cu Marea Britanie. Mulțumesc. Sperăm. Ah, eh, doamna Casbon. Mulțumesc că ați venit și ați purtat cu noi această discuție în cadrul Comisiei INTA astăzi. Uh, Dați-mi voi să încep prin a spune că încă mi se pare greu de crezut că Uniunea Europeană are acordul de liber schimb cu peste 70 de state, dar că Australia nu este unul dintre acestea. Mă bucur așadar că negocierile comerciale cu Australia uh, au început uh, și că respectă calendarul ceea ce înseamnă că putem eventual spera la uh, o încheiere cu succes a acestora. Trăim în vremuri în care protecționismul și populismul uh, sunt pe val. Cred că trebuie să subliniem faptul că protecționismul nu ne protejează de nimic. Nu ne protejează de concurența neloială, de schimbarea climatică, și așadar consider că prin uh, relații comerciale putem să gestionăm cel mai bine viitorul nostru comun. Cum au spus uh, și colegii mei, aș dori să mă refer și eu la provocarea pe care reprezintă schimbarea climatică. Putem să comparăm uh, discuția cu cea pentru Mercosur, pentru că în curând vom avea un acord cu Mercosurul, unde ne-am gândit și la această dimensiune a schimbării climatice. Uh, partenerii noștri comerciali ar trebui să fie parteneri și în ceea ce privește rezolvarea problemei climatice. Cred că atât Europa cât și Australia uh, au în fața lor provocări uh, serioase. Prin urmare, m-aș bucura să văd care este viziunea dumneavoastră și cum vă gândiți să rezolvăm aceste probleme. Aceste Uh, tratament, uh, acest, uh, această perspectivă ar putea să reprezinte un instrument bun de luptă împotriva schimbărilor climatice sau de abordare acestor probleme atunci când ele apar în discuție. Doamna Hübner, aș dori să vorbim despre Brexit. Dacă ne uităm puțin la istoricul relațiilor Australiei cu lumea, e clar că Marea Britanie este un element important aici. Am înțeles că purtați deja niște discuții cu Regatul Unit pentru a stimula relațiile comerciale. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum vă imaginați relația comercială cu Regatul Unit după Brexit? Vă așteptați la Regatul Unit să facă niște eforturi pentru a stimula relațiile bilaterale comerciale cu Australia? Oare uh, credeți că Regatul Unit va considera această relație comercială prioritară în raport cu cea pe care ar putea o avea cu alte mari economii? Cum vedeți dumneavoastră situația? Mulțumesc. Domnul Silva Pereira, din Portugalia. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, uh, dați-mi voie să salut uh, prezența delegației uh, Australiei printre noi. E o plăcere să vă avem aici. Sunteți uh, o delegație de înalt nivel, foarte prietenoasă. S-a menționat uh, deja că Australia este uh, unul dintre puținii membrii OMC care nu are un acord de, de comercial cu Uniunea Europeană. <laughs> Nu e de înțeles această situație, așadar susținem mult aceste negocieri. Eu, unul, voi fi raportor din umbră pentru grupul socialiștilor în legătură cu aceste uh, negocieri. Cred că ne vom confrunta cu două chestiuni uh, fundamentale aici. Una, ca de obicei, presupune că avem nevoie de un acord de echilibrat din perspectivă economică Probabil toată lumea a aflat până acum că agricultura este un subiect sensibil, uh, unde trebuie să insistăm pentru a avea o suficientă protecție pentru uh, fermierii care uh, cultivă uh, bunuri foarte uh, uh, importante, sensibile. Apoi, în ceea ce privește aceste acorduri comerciale, noi ne-am gândit să vedem ce părere are publicul larg în legătură cu ele, pentru că pregătim o altă generație de acorduri comerciale. Uh, ne dorim să existe un uh, capitol puternic de dezvoltare durabilă, prin urmare invităm uh, și omologii australieni să se asigură că acest uh, capitol va fi unul bine perfectat. S-au menționat deja angajamente legate de schimbarea climatică, dar de asemenea și uh, ratificarea convenției uh, uh, OIM. Nici măcar una dintre aceste convenții OIM nu a fost ratificată de către Australia. Prin urmare, aș vrea să știu ce intenții aveți în acest sens. Mă interesează mai ales convenția OIM în legătură cu salariul minim. Și apoi, Firește, insist pe capitolul de dezvoltare durabilă. În acordurile anterioare am uh, insistat pe uh, aceste elemente, prin urmare ar fi bine dacă împreună cu prietenii australieni am reușit să găsim uh, noi standarde pentru uh, uh, aceste, uh, acest capitol de dezvoltare durabilă ar fi un aspect esențial pentru succesul acordului nostru. Mulțumim, aveți ocazia deci să răspundeți uh, la toate aceste uh, întrebări, aveți la dispoziție între 5 și 7 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor celor care au adresat întrebări. Sunt uh, întrebări interesante, iar eu voi încerca să acopăr cât se poate de bine uh, în răspunsurile mele uh, toate aceste teme. Nu le iau într-o ordine mm, anume însă. Voi începe cu Brexitul, uh, care a fost întrebarea doamnei Hübner. Se pare că este elefantul din sală, așadar haideți să, uh, să discutăm problema. Noi nu am început niciun fel de uh, negociere comercială cu Marea Britanie, pentru că Marea Britanie încă este parte a Uniunii Europene și nici măcar nu vom începe o astfel de discuție până Regatul Unit este încă membru al Uniunii Europene. Discutăm pur și simplu o relație comercială cu Uniunea Europeană așa cum e. Vreau doar să spun că chiar dacă Brexitul se petrece, Uniunea Europeană este o națiune mult mai implicată în comerț pe scară largă uh, față de uh, uh, Regatul Unit. Uh, Uniunea Europeană rămâne, uh, deci, un partener fundamental pentru Australia. Uh, prin urmare, vom continua negocierile pentru un acord de uh, liber schimb cu Uniunea Europeană. Suntem la aproape a cincea rundă de discuții în acest moment, însă e adevărat că ministrul însăcinat cu comerțul din Regatul Unit a fost în Australia acum câteva săptămâni, însă nimic nu se poate petrece din perspectivă juridică câtă vreme Regatul Unit nu și-a încheiat negocierea cu Uniunea Europeană. Prin urmare, uh, Uniunea Europeană are un avantaj, are o prioritate în ceea ce privește negocierea unor relații comerciale uh, uh, cu Australia. În ceea ce privește acorduri multilaterale și întrebarea legată de OMC, e bine, noi suntem implicați în Australia pentru a avea aceste aranjamente multilaterale, însă să știți că uneori și uneori aceste acorduri nu pot fi Uh, obținute din cauza anumitor restricții OMC din acest moment. Prin urmare, în paralel, uh, pregătim uh, și aranjamente bilaterale acolo unde este posibil. Firește, avem nevoie de un cadru internațional care necesită și reforme. În relația cu Uniunea Europeană încercăm uh, să ne asigurăm că puterea de jurisdicție a OMC uh, rămâne operațională. Vom purta în continuare în acest sens uh, discuții cu Uniunea Europeană. Asta se va întâmpla și cu alți parteneri și rămâne valabilă situația pentru viitor. În ceea ce privește sustenabilitatea, e o chestiune abordată în mai multe întrebări. Noi suntem implicați în Australia în demersul de a face tot ce putem pentru schimbarea climatică. Noi Um, vom atinge uh, obiectivele asumate la Paris, nu există niciun fel de dubiu în acest sens, însă pot să mai spun uh, câte ceva în acest sens, gândindu-mă puțin la poziția uh, Australiei. pot aminti aici discursul premierului nostru la adunarea ONU de acum câteva săptămâni, în care s-a spus că um, Australia este implicată în atenuarea schimbărilor climatice și pentru a înțelege uh, poziția Australiei vă uh, recomand să ascultați acest uh, discurs. Firește, suntem conștienți de această problemă, încercăm să rezolvăm toate problemele care apar pe parcurs și astfel cred că pot să ajung și la întrebarea domnului Pereira legată de um, Organizația Internațională a Muncii uh, și convențiile sale. Știm că suntem uh, angajați în acest demers, însă deocamdată nu pot să vă dau mai multe detalii. Apoi, în ceea ce privește tot uh, sustenabilitatea, s-a adresat o întrebare legată de cărbune. Realitatea este că ne-am bazat mult în Australia pe cărbune și gaz, iar uh, pentru o perioadă de timp de acum înainte lucrurile vor rămâne exact uh, la fel. Uh, există investiții în energia solară și eoliană în Australia, însă știm cu toții că viața baterilor nu este suficientă deocamdată pentru a putea să folosim ca sursă principală de energie electrică aceste tipuri de energie însă e clar că se fac investiții considerabile în energia regenerabilă în uh, Australia, iar asta va continua pe viitor. Apoi uh, ni s-au adresat și alte întrebări în legătură cu achizițiile publice la nivel uh, guvernamental sau la nivelul anumitor state federale ale Australiei. E bine, e o chestiune care va fi negociată în cadrul acordului de liber schimb pentru a vedea în ce măsură totul se va regăsi în documentul final. Firește, perspectiva europeană este foarte interesantă pentru că ne interesează achizițiile publice pentru servicii. E adevărat însă că în Australia, la nivelul ă, statului, foarte multe servicii sunt oferite ă, de către stat prin datorită Constituției pe care o avem, însă în afara acestor servicii, sigur că da, putem ă, acționa. Dar totul va face parte din discuțiile pe care le vom purta. S-a menționat uh, uh, Uh, și uh, problema indicatorilor geografici. S-a uh, redactat o listă cu aceștia și pot să vă spun că noi considerăm că putem să parcurgem această problemă împreună. Pentru vin, de exemplu, avem uh, denumiri geografice uh, și pentru uh, vinul nostru spuman, putem folosi denumiri precum șampania, pentru brânză mai există indicatori geografici. Sunt chestiuni poate care interesează și alte state precum Italia, să zicem. Am acoperit majoritatea subiectelor și pot să vă spun că, în ceea ce privește întrebarea doamnei uh, Casbro legată de protecționism și uh, liber schimb, e bine, în acest context pot să spun că Australia a trecut printr-un proces mare de reformă în anii 80 și 90. Internally, we're... La nivel intern am uh, eliminat uh, foarte multe mecanisme protecționiste care existau în țara noastră. Ne-am deschis întreaga economie într-un mod semnificativ și acest lucru a fost susținut de ambele părți ale spectrului politic australian. De fapt, Uh, multe s-au făcut, multe reforme s-au făcut nu doar uh, în guvernarea partidelor conservatoare pe care eu le reprezint, ci și uh, în timpul guvernărilor laboriste. Și cred că dacă vă uitați la această perioadă, era un acord că trebuie ca Australia nu doar să poată să facă comerț la nivel internațional cât mai bine și cât mai eficient, dar și să se asigure că această eficiență se uh, întâmplă și în Australia. Deci noi nu suntem o țară protecționistă, noi suntem o țară uh, dornică de comerț liber și corect, evident, vrem să fie în interesul tuturor părților care sunt implicate într-un aranjament de acest timp, de tip, dar puteți fi siguri că rămânem angajați față de acest sistem. După cum spuneam, uh, uh, regulile au nevoie de un sistem internațional și asta, un astfel de sistem bazat pe reguli aduce prosperitate și pentru Australia și pentru toată lumea. Credem că asta e o regulă generală. Mulțumesc foarte mult, domnule Andrews o întrebare suplimentară de la domnul Schwanz. Doamna Schwanz. Thank you for your response, Mr. Andrews. Um... Doamna Schwanz, mulțumesc uh, pentru răspuns, domnule Andrews. Începește schimbările climatice. V-ați referit la discursul domnului Morrison de săptămâna trecută de la New York, de la adunarea generală Națiunilor Unite și l-am examinat și unele dintre uh, reacțiile, am văzut și reacțiile la unele dintre comentariile sale. Știu că domnul Morrison n-a participat la summitul privind schimbările climatice, a participat la un summit diferit. Spuneați că Australia îndeplinește țintele de la Paris, dar pentru noastră țările sunt, sunt, țintele acestea sunt printre cele mai reduse pentru țările cu venituri mari. Deci, domnul Maris uh, uh, spune că aveți o contribuție mică, dar pe de altă parte să nu uităm că sunteți un mare exportator de cărbune. Deci dacă am, cont, calcula așa, ați fi al cincilea uh, poluator. Deci ați putea eventual să spuneți ceva în legătură cu sub, subvențiile pe care le aveți, în special pentru acest uh, tip de comerț cu, și nevoia de a îndeplini țintele de mediu. Și domnul Kelly, o întrebare foarte scurtă. Mulțumesc foarte mult, bun venit. Îmi place Australia, am fost de multe ori acolo și am doi fii care locuiesc acolo și Sper că vom putea avea un acord de liber schimb cu dumneavoastră, dar n-ați răspuns în detaliu la întrebarea legată de agricultură. Există preocupări în multe sectoare uh, agricole acum că exagerăm cu relația comercială liberă începește produsele agricole și nu vedem impactul asupra uh, a agriculturii noastre. Deci, încă o dată, întrebarea mea este care este impactul, după părerea noastră, al acordurilor de liber schimb asupra agriculturii? Pentru că e, ați văzut cum s-a manifestat uh, îngrijorarea în legătură cu Mercosur, deci aș vrea să știu care sunt ambițiile noastre privind agricultura în legătură cu acest acord liber. Dacă îmi permite să încep cu agricultura, domnul Kelly. Evident, uh, fermierii australieni ca și cei irlandezi ar vrea să producă și să exporte mai multe produse. Uh, înțelegem acest lucru și înțelegem că trebuie să existe un echilibru în modul în care asta se întâmplă în viitor și evident asta va fi o chestiune care va trebui negociată. De asemenea, credem că un acord de liber schimb uh, are o componentă foarte importantă, agricultura, una dintre componente și sigur că un acord de liber schimb se referă la toată economia. Dintr-o perspectivă europeană și din perspectiva noastră irlandeză, evident că interesele uh, Uh, fermierilor uh, irlandezi vor fi în prim plan și la fel cred că vă așteptați ca și noi să apărăm interesele fermierilor australieni. Deci uh, cred că putem să îmbunătățim, de exemplu dacă vă uitați la cotele de vită, de carne de vită în Europa, s-a redus cantitatea de vită care vine din Australia pentru că au crescut cotele în, uh, din Statele Unite, ceea ce evident că ne dezamăgește pe noi dar vrem să privim spre viitor, nu spre trecut. Nu vă pot spune care va fi rezultatul negocierilor detaliate. Pot să vă spun doar că înțelegem că europenii vor să obțină un rezultat cât mai bun pentru Europa, inclusiv pentru fermieri și noi la fel vrem pentru Australia, incluzând aici pe fermierii australieni. Și dacă vă uitați la carnea de vită, de exemplu, aveți o... Dacă uh, cineva acuză Australia că inundă piața europeană cu carne de vită, dacă ne uităm, vedem că avem un, un procentaj extrem de mic din totalul de carne de vită importată în Europa. Deci, până la urmă, întrebarea care se pune este, reușesc, vor reuși ambele părți să ajungă la un acord care să promoveze să fac și să facă să uh, progreseze comerțul UE Australia? Sigur că dumneavoastră doriți să protejați anumite aspecte legate de producția agricolă în Europa, Până la urmă, totul va trebui negociat între cele două părți, dar dacă venim uh, cu bunăvoință și cu o privire generală asupra unui acord care să aibă beneficii pentru toți, ar fi un punct foarte bun de plecare pentru negocieri. Îmi pare rău că nu pot uh, să vă dau un răspuns mai detaliat, pentru că asta depinde de negocieri, dar sper că v-am oferit un cadru general. În ce privește schimbările climatice, da, ce a spus uh, primul ministru australian uh, reprezintă opinia, poziția Australiei. Fiecare țară are uh, ținte diferite conform acordului de la Paris, dar sunt niște ținte care au fost agreate și care sunt susținute de clasa politică australiană, de toate părțile. Bun, sigur că există anumite uh, diferențe de la un partid la altul, dar în general putem spune că sunt agreate și susținute și vom încerca să le atingem. În ce privește cărbunele, da, exportăm cărbune, dar, de exemplu, exporturile noastre de cărbune sunt mai curate decât ale altor țări din lume și acum uh, suntem într-o perioadă de tranziție deci nu putem pur și simplu să uh, spunem în Australia că nu o să ne mai bazăm pe cărbune sau gaz. Noi nu avem o industrie atomică cum aveți noastră în Europa. Uh, sunt discuții că avem niște cele mai mari resurse de uraniu din lume și nu le folosim uh, în țara noastră. Deci e o conversație care continuă. Ideea este că suntem conștienți de sensibilitățile legate de acest subiect și de Uh, schimbările care se produc în lume pe acest subiect. Uh, suntem preocupați de experiențele noastre și de istoria noastră și uh, nu ignorăm preocupările pe care le invocați și care au fost invocate și de alte părți. E o discuție care continuă și noi vom rămâne parte a acestei discuții. Perfect, spune președintele. Așadar, Peter Birds de la DigiTrade el este expertul în negocieri comerciale cu Australia și acum el ne va da opinia Comisiei și uh, în legătură cu situația în care ne aflăm. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Lange, și mulțumesc pentru acest schimb de opinii, pentru uh, că am avut uh, opinii din ambele părți, și din Parlamentul European și din Parlamentul Australian. Am avut deja ocazia să facem un schimb de opinii ieri la delegația pentru Australia și Noua Zeelandă a fost foarte uh, fructuoasă discuția pentru că domnul comisar Hogan a fost prezent și a prezentat uh, opiniile legate de politica comercială și, după cum știți, în scrisoarea sa de misiune, de intenție, dar și în uh, discursul doamnei președinte ales von der Leyen, mm, negocierile cu Australia au fost menționate ca un subiect pe care domnul comisar Hogan va trebui să-l urmărească și să-l încheie. Avem uh, o relație comercială importantă, distanța între noi e mare, dar și uh, relația importantă, valoarea comer- schimburilor comerciale e de aproape 50 de miliarde de euro în fiecare an, crește, dar ar putea să crească și mai mult. Și de aceea avem aceste negocieri din motive economice, dar și geopolitice. Și asta pentru ambele părți. Eh, s-a confirmat, asta, așa cum s-a spus astăzi, împărtășim aceleași valori, aceleași scopuri comerciale. Vrem să păstrăm un sistem multilateral bazat pe reguli. Avem o cooperare bună aici la Geneva eh, privind reforma OMC. În afară de negocierile actuale, avem un dialog continuu pe chestiuni comerciale eh, unde discutăm toate chestiunile începând cu uh, iritanții uh, bilaterali, comerciali, până la uh, relația generală. Noi, Comisia, suntem angajați față de aceste negocieri comerciale și cred că am făcut progrese bune. În două luni după adoptarea mandatului am lansat deja negocierile. A uh, durat ceva să avem uh, mandatul din Consiliu, dar și pentru că am pregătit foarte minuțios negocierile cu prietenii noștri australieni, uh, cu detalii foarte bune și am explicat foarte bine ambițiile pe care vrem să le urmărim în aceste negocieri. Cred că a fost o idee bună pentru că ne-am clarificat foarte clar unde vrem să ajungem și cred că asta ne face să economisim mult timp în negocierile actuale. A treia rundă a avut loc aici în Bruxelles, uh, a patra, mă scuzați, în iulie, uh, 14-18 octombrie va fi a patra rund, a cincea rundă în Canberra și vom uh, discuta, sigur, o serie întreagă de subiecte. Da, desigur, uh, părțile cele mai ușoare se termină cel mai repede, părțile cele mai dificile încă sunt uh, pentru viitor. Angajamentul constructiv al parlamentelor european și australian ne vor ajuta din acest punct de vedere. Asta înseamnă că, de asemenea, avem niște așteptări foarte ambițioase mandatul nostru de negociere uh, ne cere să negociem acorduri comerciale ambițioase. Evident că există sensibilități de ambele părți care sunt uh, exprimate și în documentele preparatorii, preparatorii și în mandatele de negociere și evident dacă ajungem la domeniul agriculturii pe care l-am discutat deja astăzi, anumite elemente din portofoliu din dosarul agricol au nevoie de atenție specială și din acest punct de vedere am explicat foarte clar colegilor australieni că protecția indicațiilor geografice este ceva foarte important pentru Uniunea Europeană și ne bucurăm că guvernul australian a făcut un pas foarte important în august, publicând lista indicațiilor geografice europene. E un proces care durează de câteva luni și care acum ne permite să continuăm cu uh, schimbul de oferte inițiale privind accesul de piață în domeniul bunurilor uh, și am vrea să încheiem acest lucru până la runda a 5-a și să pregătesc alte chestiuni legate de achiziții publice și investiții. Și vin acum la importanța serviciilor. Importanța comerțului cu servicii este crescândă și vrem să avem un uh, capitol ambițios aici, inclusiv liberalizarea acestora, e foarte important pentru că vorbim de două economii care se află la capetele lumii unul față de celălalt. E important să avem un capitol puternic uh, legat de comerțul cu servicii, pentru că acesta ar juca un rol foarte important în relația noastră. De asemenea, am luat notă cu plăcere de faptul că Australia s-a alăturat acordului privind uh, achizițiile publice ale guvernelor în cadrul OMC, ceea ce ne permite, cred, să adăugăm niște angajamente suplimentare în negocierile noastre, urmând principiile transparenței și non-discriminării și am făcut progrese semnificative din acest punct de vedere în ultimele patru runde de, ne- de negociere. Un domeniu în care avem ambiții foarte mari este cel legat de dezvoltarea sustenabilă. Avem uh, anumite așteptări astăzi și trebuie să ne asigurăm că uh, activitățile comerciale susțin uh, acțiunile pentru uh, climă și uh, pentru o economie sustenabilă și, evident, vor fi creșteri, ambiții în creștere uh, pentru a obține astfel de rezultate în acest context comercial. Uh, propunerile uh, concrete menite să reducă impactul comerțului asupra schimbărilor climatice și mediului uh, și, de asemenea, să se respecte convențiile uh, Organizației Internaționale a Muncii și uh, principiile acordului de la Paris. Un comentariu suplimentar facem și o evaluare de impact din punct de vedere al sustenabilității care să ghideze pe negociatori în aceste discuții. Va fi uh, acest studiu finalizat până la sfârșitul anului. El este făcut de un uh, contractor independent privind uh, impactul economic, social și de mediu al acordului de liber schimb și vor fi și recomandări privind negocierile și proiectul raportului este disponibil din mai Raportul final va veni până la sfârșitul anului. De asemenea, avem, uh, dăm o atenție specială IMM-urilor în uh, acordul nostru de liber schimb, ținând seama că 95% din operatorii noștri din Uniunea Europeană sunt IMM-uri, trebuie să nu uităm de ei, deci să deschidem piața nu doar pentru companiile mici, ci și pentru companiile, nu bani pentru companiile mari, ci și pentru companiile mici și mijlocii să beneficieze de acest acord de liber schimb. Așadar, în rezumat, negocierile sunt un semnal important pentru relația bilaterală, dar și un semnal care confirmă susținerea pentru comerț liber și corect, pentru eliminarea barierelor și pentru a nu mai construi ziduri și suntem nerăbdători să avem a cincea rundă la Canberra. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru a încheia îi dau cuvântul raportului nostru, domnul Caspari. Dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii foarte util. Cred că astăzi am avut impresia că majoritatea acestei comisii pare să aibă o abordare pozitivă față de aceste discuții. Sigur, trebuie să avem grijă la detalii. Mulțumesc foarte mult pentru Uh, contribuțiile din partea australiană, pentru că cred că ne ajută să înțelegem mai bine situația și ca să preiau câteva dintre comentariile colegilor, cred că anul trecut am avut discuții foarte bune și am avut și studii legate de relația dintre mediu și comerț. Uh, colegii l-au citit și poate că am putea avea pe ordinea de zi o discuție legată de acest uh, subiect în viitor, pentru că cu toții înțelegem că pot exista și anumite aspecte negative și un impact negativ asupra mediului, cum pot exista și aspecte pozitive. Deci cred că ar trebui să discutăm mai mult acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult și sunt nerăbdător să avem negocieri, sper eu, fructuoase. Președintele, mulțumesc, asta încheie discuția și desigur aș vrea mai întâi de toate să îmi exprim uh, dorința ca Australia să câștige meciul de rugby de sâmbătă și în al doilea rând, sigur, vă doresc drum bun acasă și toate cele bune. Vă mulțumim!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 Trecem acum la un alt acord important care ne așteaptă. E un acord ceva mai concret. E vorba de acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam și acordul privind investițiile. Vom purta așadar două dezbateri. În cele din urmă vom adopta o rezoluție. Deci avem 4 și 5 referitor la relațiile comerciale și 6 și 7 referitor la capitolul investiții. Acordul a fost semnat, tradus și așa mai departe. Acum e în discuție în Parlamentul European și avem uh, acum sarcina de a evalua acordul pentru a putea trecem mai departe la adoptare. Vom avea o delegație, vom organiza o delegație în Republica Vietnam la sfârșitul lunii octombrie. Colegii de la Comisia DEVE au de asemenea posibilitatea de a-și aduce contribuția la decizia finală din Parlament. Termenul limită pentru amendamente, așadar, va fi după ce delegația se va fi întors la Bruxelles. Iată, cam atât din partea mea. Dau acum cuvântul domnului Emanuel Francos. care îl înlocuiește pe domnul raportor, domnul Sardi, dar nici domnul Francos nu e în sală, din păcate. Vom uh, trece observația aici în catalog. Trec mai departe, dau cuvântul domnului Peter Bertz de la Comisie, 4 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule Lange. Da, pot vorbi și numele raportorului, dacă doriți. Nu. Stimați membri, salut posibilitatea de a porta această dezbatere aici, la Parlamentul European, la Comisia INTA. Din întâmplare, mâine se va împlini un an de când am purtat această dezbatere în Parlament, așa că am plăcerea de a vă pune la curent referitor la ce s-a mai întâmplat în ce privește acordul de liber schimb, iar colega mea Maria vă va pune la curent referitor la ce s-a întâmplat cu capitolul investiții. După cum ați spus, domnule președinte, pe 30 iunie s-au semnat ambele acorduri. Este o adevărată uh, reușită cu caracter extraordinar care au presupus muncă de câțiva ani buni, acorduri menite să completeze relația pe care o avem deja cu Vietnamul, avem deja acordul de parteneriat și cooperare în vigoare. Prin urmare, ne aprofundăm și ne dezvoltăm ulterior relațiile comerciale, transmițând un mesaj nu doar în ceea ce privește aprofundarea bilaterală a relațiilor noastre, trimițând un mesaj înspre toată lumea după cum spuneam și au în cazul Australiei, că ne aflăm aici pentru a dezvolta relații de comerț, de liber schimb, nu pentru a purta războaie. E un angajament care stă la baza implicării și prezenței noastre în Asia. După cum țineți minte, avem doar două acorduri de liber schimb la ora actuală în vigoare cu Corea de Sud și Japonia, urmează Singapore și Vietnam transmite un mesaj clar în ceea ce privește implicarea noastră în uh, Asia, în ce privește Singapore și Vietnam, reprezintă practic uh, temele ulterioare acestui angajament. În acest fel ajungem pe picior de egalitate cu competitorii noștri, acele țări care deja au încheiat un acord de liber schimb, ei bine, pe acesta vrem să le prindem din urmă și să le depășim. Dați-mi voie să vă prezint acum câteva din principalele elemente și avantaje. E vorba de altfel despre cel mai ambițios acord de liber schimb pe care Uniunea Europeană l-a negociat vreodată cu o țară în curs de dezvoltare. Va elimina toate cotele tarifare, va elimina o mare parte a taxelor la export, agricultori și mai multe întreprinderi vor avea de câștigat de pe recunoașterea indicațiilor de origine geografică, 196 de indicații care vor fi recunoscute în acest acord. Vietnamul va recunoaște Uniunea Europeană drept entitate unică în ceea ce privește măsurile sanitare și fitosanitare. Vietnamul își va deschide piața achizițiilor publice, vom putea licita pentru contracte în uh, cadrul unor proceduri transparente, vom elimina barierele netarifare, Vom încuraja Vietnamul să se ridice la standarde internaționale în ceea ce privește normele de reglementare. Vietnamul uh, va îmbunătăți de asemenea accesul întreprinderilor europene în sectorul serviciilor, de mediu. În acest fel se va crea un context echitabil pentru întreprinderile europene care operează în Vietnam. Luăm uh, de asemenea sub lupă uh, subvențiile pentru a evita acordarea unor avantaje nepermise întreprinderilor locale. Avem acolo un capitol uh, puternic de uh, protecție a drepturilor de proprietate intelectuală. Reprezintă clar uh, un termen de referință pentru negocierile viitoare cu țările din blocul ASEAN Capitolul investiții va fi de asemenea completat de un capitol puternic referitor la drepturile omului, protecția mediului, drepturi incluse atât drept principii fundamentale în preambulul acordului, se regăsesc de asemenea în capitolul uh, aferent privind relații durabile comerciale. Aici includă, intră obligații în ceea ce privește standardele de ocupare a forței de muncă, standarde de mediu, uh, răspundere socială corporativă, cât și soluțion, mecanismele de soluționare a disputelor, incluzând aici uh, crearea unor grupuri locale de soluționare a disputelor. Am inclus uh, pentru prima dată un capitol referitor uh, la comerț și dezvoltare durabilă am să vă dau câteva exemple. Din câte țineți bine minte, Vietnamul nu a ratificat deocamdată trei convenții fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, cu excepția uneia care a fost ratificată în vederea ratificării acestui acord de liber schimb. E vorba de Convenția 98 în ceea ce privește negocierile colective. De asemenea, și-a luat angajamentul stabilirii unei căi uh, unei foi de parcurs în ceea ce privește ratificarea convențiilor privind libertatea de asociere, altă convenție importantă a OIM. Un acord de parteneriat în ceea ce privește legislația silvică deja a fost încheiat de Vietnam și a luat angajamente pentru a combate defrișarea. De altfel, Vietnamul este țara asiatică care respectă cele mai multe obligații contractuale prevăzute în tratate. În ceea ce privește drepturile omului, știți că avem un angajament ferm aici este o prioritate fundamentală în relațiile noastre cu Vietnam, element central în dialogul nostru cu Vietnam. Am creat o legătură cu uh, prin acordul de parteneriat și cooperare care ne permite să luăm măsuri uh, adecvate în cazul în care se înregistrează încălcări ale drepturilor omului, drepturilor omului, inclusiv uh, suspendarea parțială sau totală a acestui acord. După cum spunea domnul președinte, o parte dintre dumneavoastră veți călători în Vietnam la finele acestei luni. Vă urez uh, o călătorie plăcută, sunt convins că veți fi foarte bine primiți și sper că adunarea națională care se reunește în această lună și luna viitoare va putea să vă ofere vești mai bune în ceea ce privește ratificarea și adoptarea noului cod al muncii, care deja pune în aplicare multe din angajamentele pe care Vietnamul și le-a asumat în contextul Organizației Internaționale a Muncii. Mă bucur uh, că mă aflu aici la comisia dumneavoastră și aștept, uh, bineînțeles, un acord uh, iute din partea Parlamentului. Mulțumesc foarte mult. Avem ocazia de a discuta cu Adunarea Națională din Vietnam privind reformarea codului, codului muncii. După cum știți, alinierea la dispozițiile OIM reprezintă un criteriu esențial pentru ratificarea oricărui acord. Spuneați, de, vorbeați de pildă de acordul privind de negocierile colective, foarte importante, capitol strâns legat de ocuparea forței de muncă și vom încuraja pe colegii noștri din adunarea națională să se pună în mișcare pentru a avea șanse de reușită în procesul de ratificare. Dau acum cuvântul raportorilor Raportului substitut, domnul Fargos, vă rog. Dragi colegi, uh, iau cuvântul în numele colegului meu, um, Ian Zahadil, uh, raportor permanent uh, pe acordul comercial cu Vietnam, pentru că dumnealui nu poate fi astăzi aici, așa că vă rog să îi acceptați scuzele. Am să-i citesc notițele. Înainte de toate să ținem cont de unde venim. Comerțul bilateral și negocierile cu Vietnamul au fost lansate în 2012 și au fost finalizate la nivel politic în decembrie 2015. Prima întârziere, dacă îmi permiteți, s-a datorat separării competențelor, pentru că așteptam uh, răspunsul Singa, din partea Singapore lucru care s-a tradus în două acorduri, acordul um, de liber schimb și acordul de investiții cu Vietnamul. Cea de-a doua întârziere derivă din cauza procedurilor noastre interne, traduceri și um, negocieri, cât și faptul că nu am reușit să ne dăm acordul în timpul ultimului mandat. Îmi cer scuze pentru cum vorbesc limba engleză, spune vorbitorul. Aceste întârzieri sunt inacceptabile. Dacă nu reușim să punem în aplicare acordurile pe care le negociem, nu suntem credibili. Cum ne privesc partenerii noștri comerciali? Ne înțeleg? Trebuie să continuăm cu procedura de ratificare cât se poate de repede. Am vorbit de avantajele economice pentru mediul de afaceri și pentru consumatori de ambele părți, în repetate rânduri și sunt de acord cu dumneavoastră politica noastră comercială nu se referă doar la creșterea PIB-ului, ci și la valori unice. Îndeosebi, acest acord reprezintă un model pentru a ne promova valorile, pentru a accelera reformele și pentru a ne promova puterea soft. Cu un capitol solid uh, la nivel comercial, acest acord de liber schimb va fi un instrument menit să îmbunătățească mediul local de afaceri, cât și condițiile de mediu și sociale prin uh, toate angajamente, prin intermediul angajamentelor luate de autoritățile din Vietnam, acordul de liber schimb deja este un instrument pentru a crește standardele internaționale la nivel internațional și european. Puteți constata în mai multe domenii, de pildă de la codul muncii până la munca forțată sau uh, exploatarea prin munca copiilor până la securitatea cibernetică. Avem un calendar clar în ceea ce privește respectarea și aderarea la convențiile OIM. Avem o foaie de parcurs, avem angajamente și putem vedea rezultate, bineînțeles, nu totul e perfect și e nevoie de eforturi ulterioare. E vorba însă de un proces unde acordul comercial poate facilita reformele și ne permite aprofundarea relațiilor comerciale și de investiții. Dragi colegi, sper că pot să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și să putem duce la bun sfârșit împreună acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul lui uh, raportorului din umbră. Uh, are cuvântul domnul Ioan de la PPE. Mulțumesc foarte mult, Bernd, deși nu sunt uh, deocamdată confirmat în calitatea de raportor de umbră, am să iau cuvântul în numele grupului meu. Cred că Comisia a scos în evidență pe bună dreptate că este primul acord de liber schimb uh, cel mai ambițios pe care îl încheiem cu o țară în curs de dezvoltare, iată un aspect deosebit de important care trebuie scoas în evidență va elimina aproape 99% din totalul uh, codelor tarifare, o barieră enormă, va elimina de asemenea o serie de bariere de legrementare, în plus uh, vor fi protejate multe din indicațiile noastre de origine geografică, peste 100. E lucru foarte important uh, pe piața ASEAN, este, de asemenea, în interesul nostru să intensificăm relațiile comerciale între aceste două blocuri. De asemenea, trebuie să scoatem în evidență că um, capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă a înregistrat progrese semnificative, mai ales în ceea ce privește ratificarea normelor OIM privind negocierile colective. Calendarul e optimist în ceea ce privește ratificarea celorlalte două convenții OIM care au mai rămas. Eu am câteva observații pentru comisie, mai ales în ceea ce privește indicațiile de origine geografică. Ne puteți da mai multe explicații în ceea ce privește desfășurarea procesului, cum stau lucrurile cu indicațiile de origine geografică, în ceea ce privește recunoașterea și protejarea lor în Vietnam. În al doilea rând, Uniunea Europeană este la ora actuală principalul partener comercial al Vietnamului după China, bineînțeles, și cea de-a doua piață de export după Statele Unite – cum se va asigura Comisia Europeană că Vietnamul nu devine, practic, um, un promotor al, pro- al produselor chineze? Pentru SID are cuvântul doamna Judkin Darling. Thank you very much to the commission. Uh, Mulțumesc Comisiei pentru uh, avizul lor încep și eu tot de acolo. Cred că este important să recunoaște faptul că uh, acesta fi cel mai uh, cuprinzător acord de liber schimb cu um, un stat din acea regiune uh, a lumii. Cred că dimensiunea uh, geopolitică este foarte importantă. Vietnam se bazează foarte mult pe China și pe Statele Unite și știm că există o anumită volabilitate a comerțului mondial în acest moment. Prin urmare, înțeleg că din perspectiva Vietnamului, Uniunea Europeană uh, se poate dovedi un partener viabil uh, uh, pentru comerț, un partener pe care se pot baza într-o astfel de lume volatilă. În ceea ce privește acordul cu privire la aspectele forestiere, cred că ar trebui să ne folosim bine aturile în lunile care urmează, după părerea mea. Oferim până la urmă niște relații aprofundate și pe care Vietnamul se poate baza baza un acces la una dintre cele mai mari piețe de consum ale lumii, însă asta trebuie să vină cu un cost. Uh, firește, ne dorim să se ratifice standard de mediu și să se respecte drepturile omului. Asta cerem de la toți partenerii noștri comerciali, mai ales în contextul uh, statelor celor mai puțin dezvoltate uh, pentru că uh, aici solicităm uh, implementare, ratificare și uh, monitorizare completă acestor convenții. N-ar trebui să cerem mai puțin în acordul nostru de liber schimb decât cerem de la alte state mai puțin dezvoltate din lume, mai ales în ceea ce privește economiile emergente precum Vietnamul. Prin urmare, ar trebui să putem să susținem astfel poziția noastră comercială pe plan mondial. Aș dori să mai vorbim puțin și despre contextul acestui acord. Am uh, avut un acord de parteneriat și cooperare din octombrie 2016 uh, cu uh, Human Rights Dialogue. Apoi uh, a existat uh, un dialog pentru uh, uh, aceste drepturi și din 2012 încoace uh, tot mai mulți prizonieri politici au fost uh, uh, închiși în Vietnam. Avem un raport al Human Rights Watch din 2019 care spune că drepturile omului s-au înrăutățit în această țară din 2018 încoace se sancționează apărătorii drepturilor uh, omului, uh, sunt uh, amenințate libertatea de expresie și libertatea de gândire și de-a lungul întregii țări a crescut numărul prizonierilor închiși pentru libertate de expresie cu o treime. Deci situația drepturilor omului din Vietnam este îngrijorătoare. Uh, Înțeleg că în ceea ce privește dreptul muncii s-au făcut pași înainte. Ratificarea uh, Convenției din 1998. Mă, mă grăbesc, mă grăbesc, dar chestiunile acestea sunt foarte importante. Țin de dreptul omului. Domn președinte, timpul este alocat în mod egal și echitabil tuturor. Da, sunt de acord, însă asta mai vreau să spun. Nu, spune domnul președinte. Toată lumea are același timp de intervenție. Acum dau cuvântul doamnei Cazlor. Mulțumesc uh, pentru prezentare. Uh, eu uh, una de-abia aștept să purtăm discuții și să fac parte din delegația care va merge în Vietnam. Uh, eu cred că acordul comercial reprezintă o cale uh, prin care putem crea parteneriate nu doar pentru mediul de afaceri, ci și pentru a purta discuții legate de drepturile omului și în același timp avem de a face și cu un instrument care poate sublinia chestiuni importante atunci când e vorba de libertatea de expresie, libertate politică uh, și toate aceste chestiuni care sunt atât de importante pentru Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, eu mă bucur să aflu că Vietnamul face pași pentru a putea ratifica uh, o convenție atât de importantă, însă întrebarea este ce am putea să spunem în legătură cu capacitatea de a uh, pune în aplicare obligațiile ce decurg din această convenție. Uh, oare uh, e nevoie de asistență tehnică și de alte asemenea uh, măsuri? Asta pentru a uh, putea folosi uh, atât metoda recompensei cât și cea a pedepsei pentru ca uh, această țară să fie împinsă pe direcția cea bună în ceea ce privește uh, drepturile omului privite într-o um, perspectivă mai largă. Aceasta este întrebarea. Mulțumesc. Reprezentantul versiilor acum. Mulțumesc. Vorbesc și ca raportor din umbră pentru acest dosar în cadrul Comisiei DEVE. E clar că Vietnamul a, a cunoscut uh, o mare creștere economică, că a făcut uh, progrese reale în ceea ce privește uh, rezolvarea problemei sărăciei, însă în aceeași măsură este adevărată și că acest stat este în continuare condus de un singur partid. În această instituție a existat o rezoluție acum un an votată pentru situația drepturilor omului din Vietnam. În Comisia DRA, eh, eurodeputații au aflat că situația drepturilor omului în această țară nu s-a îmbunătățit, ci eh, din contră s-a înrăutățit de anul trecut încoace. Deci perioada în care s-a tot discutat despre acest acord, s-a tot negociat acordul. Și așa ajungem uh, la uh, următoarea uh, întrebare. Oare putem folosi acordurile acestea comerciale ca pârghie pentru a asigura respectarea drepturilor omului și respectarea standardelor de mediu? Dacă nu putem să facem asta înainte să semnăm acordurile, atunci nu mai avem nicio șansă, practic, să obținem aceste rezultate după semnarea acordului. Dacă putem spune că acordul se poate suspenda în cazul încălcării drepturilor omului, ei bine, nu mai trebuie să o facem pentru că deja deja aceste drepturi ale omului sunt încălcate. N-ar să ajungem la ratificare în acest moment. Apoi, în ceea ce privește uh, TST, uh, uh, Convenția uh, uh, OIM 87 a fost ratificată, există acolo dispoziții uh, uh, care ar trebui aplicate, însă dispozițiile guvernului legate de uh, imposibilitatea de a organiza uh, întâlniri publice sau de a critica guvernul uh, va face ca această Uh, convenție să nu poată să fie aplicată. În ceea ce privește acordul cu Mercosur, ne-am mai gândit uh, să avem și stimulente și pedepse, însă în cazul respectivului acord avem doar stimulente, nu prea vedem și pedepsele. Poate că e nevoie de asistență tehnică, însă până la urmă vorbim și despre voință politică. Dacă nu putem să avem o influență acum pentru a vedea uh, niște îmbunătățiri concrete la uh, îndeplinirea standardelor legate de drepturile omului, atunci niciodată nu o să mai putem face asta pe viitor. Uh, și alți parteneri uh, comerciali, precum Japonia, demonstrează că odată ce acordul este semnat, partenerii noștri pot face tot ce doresc. Mulțumesc, domnul Lancini. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre protecția mediului, despre drepturile omului, despre economie circulară, despre protejarea indicațiilor uh, uh, de origine geografică și așa mai departe, însă nu prea înțelegem ce poate fi făcut ca să monitorizăm toate aceste aspecte, pentru a ne asigura că aceste angajamente sunt îndeplinite odată ce acordul este semnat. Uh, dacă acestea nu vor fi respectate, ce acțiuni specifice pot fi întreprinse? Ce se include în acest sens în acordul de liber schimb pentru a ne asigura că partenerul partenerul nostru comercial va face ceea ce și-a asumat că va face. Mi se pare că s-au vehiculat tot felul de cuvinte aici, însă e greu să înțelegi ce poate fi făcut la modul concret în acest sens. Dacă partenerul nostru nu va respecta angajamentele asumate, mai ales în ceea ce privește protecția mediului. Aceasta este întrebarea mea. Helmut Scholz din partea GUE. Mulțumesc, uh, domnul președinte, mulțumesc Comisiei pentru uh, toată această informare. Vorbesc și în numele raportorului nostru din uh, umbră, Manuel Morel, spunând că S-au făcut oarecare reforme juridice în această țară. În octombrie s-a anunțat că codul muncii urma să fie discutat în adunarea națională bineînțeles și uh, datorită sprijinului oferit uh, de uh, alte state, printre care Uniunea Europeană, pentru a îmbunătăți acest cod al muncii. Cu toate acestea însă, cred că este foarte important să discutăm încă o dată despre capitolul care vizează drepturile omului care trebuie uh, pus în aplicare. În acest capitol TSD, uh, oare cum ar putea Comisia să se asigure că dispozițiile sunt cu adevărat obligatorii și uh, puse în practică? Pentru că dacă apar anumite probleme în uh, punerea în aplicare acestui uh, capitol, ar trebui să avem ceva la îndemână pentru a putea uh, rezolva situația, pentru a putea continua să lucrăm cu partenerii noștri, cu autoritățile vietnameze, cu societatea civilă, cu partenerii sindicali pentru a rezolva problemele. Practic, aceste acorduri uh, comerciale trebuie dotate cu un fel de instrument uh, de evaluare a acestei situații, nu doar pe partea economică, ci și pe partea politică și socială. De asemenea, cred că este foarte important să incorporăm în aceste acorduri uh, o clauză care vizează protecția drepturilor omului, pentru ca să existe o anumită răspundere a guvernului în acest sens. Ne așteaptă, deci, o sarcină uh, majoră pe noi și, partenerul, și pe partenerul nostru. Da, cumva s-a îmbunătățit situația în această țară, însă acesta este doar punctul de plecare. Mulțumesc! So, as you know, we have... Mulțumesc foarte mult! Așa cum știți, avem trei comisii care își vor da avizul. Din partea Comisiei de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 Aș dori să încep prin a vă mulțumi că mă invitați astăzi uh, aici uh, pentru a putea să uh, vorbesc despre acest subiect. Comisia PEH a elaborat un aviz în legătură cu acest subiect. După părerea noastră, pentru sectorul pescuitului, acest acord va fi unul foarte bun. E pozitiv faptul că acest acord recunoaște faptul că avem nevoie de o gestionare durabilă a resurselor marine. În același timp, cred că este pozitiv și faptul că ambele uh, părți și-au asumat uh, uh, protecția împotriva IUU. Guvernul vietnamez va fi membru permanent al WCPFC. Sunt niște chestiuni însă care mai trebuie rezolvate. Acest acord uh, va uh, trebui să permită echilibrarea aspectelor economice cu uh, cele care țin de domeniul pescuitului, câtă vreme va trebui să insiste pe susținerea standardelor noastre legate de gestionarea corectă și sustenabilă a uh, resurselor uh, marine. Vietnamul încă mai consideră că um, e dificil să pună aplicare o parte din regulile care vizează controlul și monitorizarea IUU. Um, însă uh, știm uh, deja uh, de două ori a întârziat comisia retragerea cartonașului galben și procedura care vizează această retragere. Până la urmă, Vietnamul trebuie să facă mai multe în ceea ce privește nevoia de a se asigura că nu vor mai exista IUU. E nevoie însă să monitorizăm uh, în continuare această situație. Uh, va trebui să existe uh, registre mai bune pentru a înțelege ce se întâmplă și dacă e nevoie să se aplice sancțiuni. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că tarifele care sunt incluse în acordul liber schimb schimb, pot să meargă mână în mână cu o anumită condiționalitate foarte uh, uh, specifică. De asemenea, trebuie să găsim o cale prin care uh, Uniunea Europeană poate să folosească toate instrumentele pe care le are la îndemână, inclusiv cartonașul roșu, în cazul în care Vietnamul nu își asumă angajamentele. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Îmi cer scuze că m-am întins. Mulțumim. Iar acum îi dau cuvântul altor membri ai comisiei Doamna Katainen este prima dacă aveți cuvântul. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme nyt todella... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Acesta este un dosar foarte important și cred că problema drepturilor omului este una care trebuie folosită uh, ca un factor motivant pentru a face să progreseze acest uh, acord uh, de liber schimb. Nu ar trebui să folosim uh, drepturile omului ca pretext ca să nu facem ca acest acord să progreseze. Sigur că trebuie să îndeplinim cerințele legate de drepturile omului și comisarul Hogan, care ne-a vorbit ieri, a fost îngrijorat de protecționism și asta este o modalitate de a reduce protecționismul și asta sigur că e o veste foarte bună pentru companiile noastre și uh, că vor fi mai multe locuri de muncă și mai departe, dar chestiunea drepturilor omului este cea mai importantă și cred că trebuie să alegem. Ori vrem să avem acest acord și să ajutăm uh, Vietnamul să ducă lucrurile mai departe sau să lăsăm China să fie uh, acolo lider. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această discuție. Ca membru al delegației ASEAN în uh, mandatul trecut uh, și mandatul actual, sunt destul de familiarizat cu domeniul și ca raportor al acordului uh, cu Singaporele, pot spune că a durat foarte mult să ratificăm. Dar ce puțin am făcut-o până la urmă și e considerat uh, calea de intrare în ASEAN. Și a doua cale este Vietnamul. Și sunt oportunități enorme aici. Și cum a spunea colegul meu, uh, Vietnamul și alte țări din ASEAN sunt, uh, avem interesul care să fie puternice economic și financiar ca o contrapondere la China. Deci sunt oportunități enorme și ar trebui să facem aceste lucruri să progreseze. Dar, pe altă parte, evident, colegii noștri au ridicat problemele drepturilor omului. Avem o delegație care merge acolo, după cum ați spus, în câteva săptămâni. Eu am fost în uh, cea mai recentă delegație uh, la, în Vietnam acum câțiva ani și am avut acces la miniștri și la toată lumea import, la toți oamenii importanți, am fost foarte bine tratați și am avut ocazia să punem aceste întrebări și să întrebăm de ce situația drepturilor omului s-a deteriorat și să spunem foarte clar că suntem dornici să facem un acord cu ei și așa cum a subliniat Comisia și raportorul uh, adjunct, dar că avem de asemenea și anumite probleme și uh, că această problemă a drepturilor omului se deteriorează. Și am întrebat ce au de gând să facă pentru a îmbunătăți situația. Și apoi, evident, sperăm că și comisarul Hogan va fi într-o poziție în care să facă lucrurile să progreseze și că vom avea un acord. Pentru că eu cred că e rău pentru imaginea Uniunii Europene să avem o situație în care uh, facem aceste acorduri și pe aia durează ani de zile până le ratificăm. Deci, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Imao Rodriguez Piniero. Și în relație. Mulțumesc în ceea ce privește situația drepturilor omului, care deja a fost evidențiată de toată lumea, Parlamentul este deosebit de îngrijorat în această privință. Și aș vrea să punctez cele spuse de raportarea noastră din umbră, doamna Curtin Darling, și anume că din 2012 a crescut cu o treime numărul de deținuților politici. În 2017 Doamna comisar Malmström a trimis o scrisoare omologului său din Vietnam, mă întrebând în această privință care sunt rezultatele și ce așteptări aveți, cum credeți că se va putea pune în aplicare această dispoziție în acord. În ceea ce privește situația în câmpul muncii, e clar, va fi foarte greu să se pună în aplicare un tratat care să permită libertatea de asociere și care să prevadă, într-adevăr, respectarea drepturilor uh, în ce privește ocuparea forței de muncă dacă nu există sindicate. Cum credeți că stau lucrurile în Vietnam în această privință? Și ce calendar uh, estimați, cât timp considerați că va fi necesar pentru ca Vietnam să aibă sindicate? În cele din urmă, reforma um, ce privește codul muncii în Vietnam, credeți că o vom avea înainte de încheierea acordului? Mulțumesc! Domnul Winkler. Very much, Chairman, and... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc Comisiei pentru prezentare și pentru toate informațiile. Câteva chestiuni legate de aspectele comerciale au fost discutate în această comisie. Nu prea multe, dar aș vrea să mai adaug eu una, dacă e posibil. Uh, dacă am înțeles corect, uh, există o comisie Uh, pentru comerț care va fi creată în uh, implementarea acestui acord de liber schimb și am o întrebare în legătură cu această comisie. Știți că Parlamentul vrea să fie mai mult decât activ în monitorizarea implementării și cred că e un lucru crucial ca mandatul uh, următor, mandatul care începe acum și mandatul care va începe la comisie, toată lumea din DigiTrade să fie foarte conștientă de faptul că uh, competențele noastre de monitorizare vor fi exercitate și vom fi foarte interesați de implementare, pentru că implementarea este cheie. Fără implementare nu putem obține nimic, nici măcar uh, obiectivele soft, nici obiectivele uh, de tip comercial. Apoi, această comisie comercială, dacă înțeleg bine, se întâlnește o dată pe an și poate sau va crea grupuri de lucru sau comitete speciale pe anumite domenii. Mai întâi începește probleme de accesul, legate de accesul la piață, cruciale pentru companiile europene și, sigur, companiile încă vor fi eh, stakeholderii cei mai importanți într-un acord de liber schimb și apoi, evident, cooperarea în domeniul reglementării, care e foarte importantă. Deci, întrebarea mea este cum va eh, raporta această comisie către Parlamentul European? Care va fi legătura cu noi, cu INTA, după, știu eu, după uh, de, uh, întrunirea sa anuală, va face un raport către Parlament, vom fi informați în legătură cu implementarea sau dumneavoastră, Comisia Europeană, veți face un raport în numele acestei comisii uh, uh și în legătură, evident, cu activitatea ei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Foarte multe cerințe uh, menționate de colegi din partea vietnameză în ce privește Convenția, Convențiile Organizației Internaționale a Muncii și Drepturile Omului și privind uh, uh, legea, legislația în domeniul cibersecurității și sunt absolut sigur că ne vom folosi influența pentru a pune lucrurile pe calea cea bună. Uh, nu vom avea nicio presiune legată de timp, vom discuta acest proces atâta timp cât este necesar și ne vom preciza poziția și uh, vom spune comisiei uh, și încă o dată vreau să subliniez către comisie întrebarea domnului Winkler, am, am uh, comentat la fel și eu în discuția cu domnul uh, Hogan. Uh, controlul Parlamentului ca instituție democratică este crucial. Am avut experiența altor acorduri comerciale unde avem uh, uh, comisii comune și consilii și oameni care lucrează în, în grupuri de lucru total izolat de lumea reală și ne, fără să știe ce se întâmplă acolo. Deci avem nevoie de transparență democratică începește acest proces de implementare și vrem să știm cum vede Comisia participarea Parlamentului European la acest proces de transparență. Thank you, Bert. Um, and thanks for... Mulțumesc, Bernd, și mulțumesc pentru comentariile făcute. Cred că a fost un schimb foarte util uh, în legătură cu poziția și opiniile membrilor acestei comisii, dincolo de importanța aspectelor economice, cu care cred că suntem toți de acord. Sigur că avem o serie de uh, probleme care ne preocupă, mai ales dreptul omului și care au fost foarte proeminente astăzi. Dar, mai întâi de toate, dați-mi voi să mă refer la chestiunile mai sectoriale, indicațiile geografice. Aici avem uh, vorbim de protecția 196 indicații geografice europene, nu, 69, mă scuzați, 169, se corectează vorbitorul, 169 de indicații geografice europene protejate prin acordul de liber schimb la un nivel de protecție comparabil cu cel pe care îl avem în Uniunea Europeană. Deci, spre deosebire de Singapore, unde am avut un proces mult mai dificil, aici avem uh, o protecție pentru indicațiile geografice europene în cadrul acestui acord. În ce privește riscurile potențiale pe care uh, le-ar putea avea acest acord, de exemplu, ca el să fie folosit uh, pentru a da preferință produselor, preferințe comerciale produselor care nu sunt de fapt produse în Vietnam, fabricate în Vietnam, Aici avem un protocol de, privind uh, regulile de origine de vreo 200 de pagini, care explică foarte clar cum se poate stabili originea unui produs ca fiind vietnamez sau european și ca atunci el să se bucure de preferințele comerciale stabilite în acord. Tocmai ca să ne asigurăm că nu există niciun fel de nereguli, avem anumite prevederi pentru exportatori și importatori, dar există și cooperarea administrativă între guverne, între autoritățile financiare, între autoritățile vamale, uh, ca să se abordeze orice posibilă neregulă din acest punct de vedere. În ce privește uh, IOU și uh, problema peștelui, am fost la Comisia de Pescuit și am avut acolo o discuție foarte fructuoasă în, în acordul de liber schimb avem un articol foarte robust, articolul 8, legat de pescuit și comerțul și captori de dezvoltare. Asta, acolo se spune că trebuie să cooperăm împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și uh, neregistrat. Trebuie să asigurăm guvernanța globală a pescuitului, aplicând principiile conținute în principalele acorduri internaționale în domeniu, implementarea acestor angajamente va susține dialogul pe care îl avem cu Vietnam în cadrul reglementării IOU. Aici avem uh, procedura uh, cartonașului galben. Deci avem un cartonaș galben arătat Vietnamului, care este acum considerată țară non-cooperată în acest punct de vedere lupta cu acest pescuit ilegal. Dar asta e un proces paralel. Paralel, dar în același timp complementar. Și, evident, suntem nerăbdători să vedem rezultatele misiunii comerciale în Vietnam, pe care o vor avea colegii noștri din Digi Mare în cadrul regulamentului uh, IOU, Acesta se va produce în noiembrie. În ce privește standardele legate de muncă, de aici uh, sindicatele independente în versiunea curentă a codului muncii pe care sper că o veți avea când vă întoarceți din uh, din această misiune sunt o cerință importantă. Vietnamul s-a angajat ca până în 2023 să ratifice Convenția 83 privind sindicatele independente. Intervenție fără microfon a președintelui. Și acum vin la implementare, spune vorbitorul. Înainte de asta, dreptul omului însă pentru că aceasta este o preocupare a multora dintre noastre. Evident, noi suntem complet uh, conștienți de situația din Vietnam, sperăm că suntem și, de asemenea, suntem conștienți și de faptul că uh, drepturile omului sunt un domeniu care vă preocupă nu doar pe dumneavoastră, ci și Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă, care se află aici în spatele meu. În același timp, trebuie să ținem cont de punctul din care a pornit această țară și să vedem că sunt dovezi de progrese, mai ales în domeniul socioeconomic. Avem o abordare integrată în ce privește protecția drepturilor omului în contextul politicii noastre comerciale și punctul central uh, acesta este și acesta a fost uh, o metoda pe care am avut-o de decenii și anume legătura între acordul comercial de liber schimb și acordul de cooperare și atunci când, evident, sunt încălcări ale drepturilor omului, uh, partea cealaltă din acord poate suspenda anumite prevederi sau acordul întreg. Deci ori acordul de liber schimb, ori acordul uh, de cooperare. Și cooperarea pe drepturile omului continuă în cadrul schimbului de opinii și a dialogului constant pe care îl avem. Avem și alte ocazii de a promova drepturile omului și respectul pentru drepturile omului a existat, s-a menționat aici scrisoarea trimisă de doamna comisar Malmström, apărarea uh, militanților pentru drepturile omului și a societății civile în general, proiecte de cooperare, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, susținerea organizațiilor societății civile, susținerea accesului la justiție a grupurilor vulnerabile. Am avut și putem să avem discuții sincere cu Vietnamul, inclusiv pe această temă a îmbunătățirilor necesare în domeniul drepturilor omului. Mai important, intrarea în vigoare a acordului de liber schimb ne va da instrumente suplimentare pentru a continua dialogul cu Vietnamul și de a face și mai multe progrese în ce privește drepturile omului, drepturile muncitorilor, uh, statul de drept și uh, implicarea societății civile și crearea de canale suplimentare prin care să comunicăm și cu autoritățile vietnameze. În ce privește implementarea, domnule președinte, Uh, sigur, avem structura tradițională de implementare în cadrul uh, acordului de liber schimb, care intră în vigoare atunci când acordul intră în vigoare, dar există și o serie de comitete specializate care uh, supraveghează implementarea acestui acord de liber schimb și uh, dacă sunt probleme, putem recurge la mecanismul de rezolvare a disputelor dintre guverne. Avem un uh, Chief Enforcement Officer, în comisarul Hogan, evident, uh, și în președintele ales al comisiei și de la ei vom aștepta îndrumare uh, în legătură cu modul în care va trebui să raportăm către Parlament în legătură cu discuțiile pe care le vom avea în diferite comitete și în activitatea generală a, uh, pe această temă a Comisiei. Dacă îmi permiteți, altul de mine se află colega mea, Madeleine Turninger, de la Uh, departamentul legat de dezvoltarea asistenței tehnice și de, pentru dezvoltare și cred că ne va spune câteva cuvinte despre aceste subiecte și despre aplicarea acordurilor. Mulțumesc, Peter, bună dimineața! Ai uh, prezentat foarte bine principalele lucruri. Vreau doar să subliniez că dacă este un exemplu din care am învățat în ultimii ani și că am uh, ascultat foarte atent dorințele dumneavoastră. Uh, atunci a fost Vietnamul. Deci Vietnamul a început cu o misiune foarte bună a noastră, domnule Lange, în 2017 și cred că atunci când am fost uh, prima dată în Vietnam nu exista nimic, nu era nicio speranță, erau niște mesaje așa, niște declarații impresionante la nivel înalt în guvernul vietnamez, dar nimic mai mult. Și în 2 ani de zile țara uh, făcut progrese, am, am angajat intens față de ei, am avut misiuni, vom merge din nou acolo în noiembrie după ce mergeți noastră, pentru că ei vor să colaboreze cu noi. Deja vorbesc să creeze un board de supraveghere a implementării, vorbesc de societatea civilă, fac instruiri, schimbările climatice, vor să colaboreze cu noi pe schimbările climatice, pe despădurire. În domeniul drepturilor muncii am avut contacte intense cu Organizația Internațională a Muncii și cu Departamentul de muncă au deja un uh, plan de acțiune, ne-au spus unde au nevoie de asistență tehnică. E vorba de o uh, reformă enormă, pentru că ei trec de la niciun fel de libertate de asociere a lucrătorilor până la uh, sindicate libere. Deci asta e drumul pe care trebuie să-l parcurgă. De asemenea, în Vietnam acum sunt discuții cu toți donorii OIM și vom încerca să creștem viteza tuturor uh, proceselor acestora și a tuturor eforturilor acestora. Vreau doar să subliniez așadar că e foarte ușor să ne uităm la punctele unde mai e nevoie de progrese, dar dacă mergeți acolo veți vedea că există din partea vietnameză o atitudine foarte pozitivă de a obține aceste lucruri. În ce privește libertatea de asociere, se poate spune că paharul e 60% plin, dacă mă uit la codul muncii, uh, sigur, nu e totul rezolvat, dar ei vor, s-au angajat uh, să aibă această libertate de asociere uh, în scrisoarea către comisar până în 2023 și nu avem asta din partea tuturor țării. Ei au spus acest lucru că vor să colaboreze cu noi și să ajungă la acest stadiu. Deci cred că este datoria noastră să uh, acceptăm această mână întinsă și să colaborăm cu ei, să ne asigurăm că se aplică și unul dintre cele mai mari proiecte care este aplicat este tocmai cel legat de libera asociere a lucrătorilor. Începește aplicarea efectivă. Cred că cu cât vedem mai mult ce se întâmplă, monitorizarea uh, uh, depinde de mulți factori și ai nevoie să-i ai pe toți. În cele din urmă avem și mecanismul de rezolvare a disputelor menționat în acord, dar înainte de a ajunge acolo avem uh, structurile de monitorizare și aplicare și nu e vorba și doar de cele ale comisiei, ci și de grupurile interne, grupurile consultative interne pentru guvern, folosim toate pârghile pe care le avem. Deci Chief Enforcement Officer va fi foarte important uh, în acest sens și lucrăm uh, strâns încercând să stabilim care va fi mandatul acestui domn sau al acestei doamne care va fi Chief Enforcement Officer, dar cred că va fi foarte util. Statele membre și Parlamentul cred că pârghile pe care le aveam uh, în 2017 există și acum. Încă mai vorbesc de vizita pe care a făcut-o domnul Lange. Deci e foarte important că le-ați dat și această încredere că e important ce fac. Uh, și cred că misiunea noastră ne va ajuta și pe noi. La fel, și statele membre au pârghii. Vreau să subliniez responsabilitatea corporatistă, procesele de due diligence, astea sunt foarte importante și deja lucrăm cu Vietnamul atât uh, cu uh, companii vietnameze și europene. E foarte important de asemenea să discutăm cu China, pentru că sunt investiții uh, chineze în Vietnam și n-am control asupra due diligence-ului chinezesc. Deci trebuie să lucrăm prin vietnamezi ca să atingem acest uh, subiect. Începește colaborarea cu OIMU, avem uh, un parteneriat, parteneriat strategic cu Organizația Internațională a Muncii și Vietnamul are un contact foarte bun cu ei, deci cred că e pozitiv și alți parteneri, Statele Unite, Canada și ei sunt foarte ocupați încercând să facă același lucru ca și noi. Deci ar trebui să facem echipă. Asta vreau să, să spun uh, și începește uh, aplicarea regulilor. Uh, să ne uităm că toate aceste instrumente vor ajuta Vietnamul să-și asume această reformă uriașă pe care ei vor să o facă pe piața muncii și ce privește dreptul la asociere. Președinte, Mulțumesc. O uh, întrebare de follow-up de la Ima Rodriguez. Sí, eh, yo creo que es verdad. Mulțumesc. Într-adevăr, Vietnam a făcut pași importanți în înainte, însă suntem cu toții conștienți că mai e încă mult de făcut. Reprezentantul Comisiei a scos în evidență că atunci când se înregistrează abuzuri sistematice ale drepturilor omului, ar putea să se ia în calcul suspendarea preferințelor de acces pe piață. Aș vrea să știu ce se înțelege printr-un abuz sistematic al drepturilor omului. Ce se înțelege? Cine stabilește definiția? Și cum s-ar aplica odată ce se s-ar înregistra acel abuz sistematic și ce, ce rol ar juca Parlamentul European în determinarea acestei uh, încălcări. Domnul Scholz, da sau nu? Îmi cer scuze Doamna Schultz, doream uh, să abordez subiecte punctuale unde cred că trebuie să se înregistreze progres înainte de a putea ratifica acordul mai degrabă decât să facem promisiuni referitor la ce se va întâmpla în 2003, 2023, există câteva măsuri concrete, de pildă liberarea deținuților politici, reformarea codului penal. Nu s-a amintit însă exploatarea forțată, exploatarea prin muncă a copiilor. De câte am înțeles, aproape 10% din copii din Vietnam lucrează, trei, o treime din aceștia lucrând cu normă întreagă. Cred că acestea sunt datele cele mai recente. Am primit de pildă un angajament din partea comisarului desemnat că nu va fi nicio toleranță față de exploatarea prin a copiilor. Trebuie să avem o certitudine de 100% că acest lucru nu se întâmplă înainte de a putea ratifica acordul. Comisia, vă rog. Răspund eu în ce privește exploatarea prin a copiilor? Da. În, aici, clar, e un subiect um, abordat de plin în discuțiile noastre. Cred că aici uh, veți vedea că e un lucru practic asemănător cu multe alte țări din regiune. Nu că Vietnamul dorește neapărat uh, exploatarea primului a copilor, ci e o realitate locală, culturală. Însă planul, uh, Vietnamul elaborează un plan de intervenție deja care va fi gata în decembrie, îl discutăm, colaborăm cu OIM, Luăm așadar toate verigile la rând pentru a vedea cum putem să-i ajutăm. Sunt uh, de asemenea implicați de plin în ce privește recomandările primite din partea OIM. Noi ne pregătim pentru punerea în aplicare de plină a Convenției OIM. Acolo, exploatarea prin muncă a copiilor este amintită, face parte din acordul de liber schimb, diferă de acordul de asociere Știm că exploatarea pe munca copilor există și ea, este, ea trebuie să fie abordată și um, acest fenomen eradicat. Pot să vă trimit informații dacă vreți, uh, se discută foarte mult, este un subiect de maximă importanță pentru noi. Da, există un plan de intervenție pe care la ora actuală le elaborează autoritățile vietnameze. Mulțumesc, Peter. Vreau să completez. Bineînțeles, există anumite proceduri pentru a suspenda avantajele pe care le conferă un acord sau pentru a suspenda acordul în uh, totalitatea sa. Dar haideți să fim sinceri, se vorbește de măsuri adecvate, lucru care trebuie stabilit împreună cu celelalte instituții, ce anume înseamnă măsuri adecvate. Suspendarea ar trebui să fie măsura de ultimă instanță, ultima rațiune Bineînțeles, ă, amenințarea există dacă se înregistrează, dacă se produc încălcări grave ale drepturilor omului, atunci acest mecanism ar putea fi declanșat. Vă mulțumesc! Și raportorul, raportorul nostru substitut ă, dorește să încheie, să finalizeze, domnule Fragos? Mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc comisiei, în numele domnului Zaradil. Avem câteva întrebări. Înainte de toate, am vrea să știm ce informații au strâns, uh, a strâns Comisia din partea statelor membre în ceea ce privește... Vorbitorul este întrerupt. Da, era concluzia primei dezbateri. Da, asistenta mea mm, mi-a atras atenția. Deci dacă nu mai există observații, am încheiat cu aspectul, cu partea comercială. Peter, de altfel nu am ascultat, nu am auzit răspunsul la întrebarea domnului Winkler. sure you will take it back with you and come uh, uh, on another day to, to us and give the full opportunity to Haideți uh, să permitem uh, implicarea de plină a Parlamentului în acest proces. Cred că am spus că aștept cu mare interes îndrumarea din partea dumneavoastră. Bun. Cea de-a doua repriză a meciului se referă la capitolul uh, investiții și acum raportorului revine datoria de a face o scurtă introducere. Avem acum jumătate de oră la dispoziție și îi dau cuvântul domnului Frangos. Sorry. So this, now is the question for the second part. Bun, acum este la rând întrebarea pentru cea de-a doua parte. Întrebam ce informații a, a strâns Comisia de la statele membre în ceea ce privește aprobarea acordului de investiții de către Parlamentele Naționale și dacă, parlament, dacă Comisia știe în acest acord cât de mult va duce la sporirea investițiilor în Vietnam. Îmi cer scuze că mai devreme nu eram atent. Da, foarte succint. Îi dau acum cuvântul comisiei. Maria Martin, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep cu o scurtă perspectivă de ansamblu a acordului de protecție a investițiilor, după care, dacă doriți, pot răspunde la întrebările adresate de raportor. În ceea ce privește acordul de protecție investițiilor, e cea de-a doua oară când venim uh, la comisia dumneavoastră cu un acord autonom de protecție a investițiilor, dând curs arhitecturii inițiate cu Singapore și la care v-ați uh, exprimat sprijinul la ultima comisie. Discutăm despre un acord care este strâns legat de acordul de liber schimb și care, de asemenea, se încadrează în structura politică și instituțională formată de acordul de parteneriat și cooperare. Cele două acorduri, cel de liber schimb și de protecția investițiilor, sunt complementare în ceea ce privește investițiile. Acordul de liber schimb va permite liberalizarea investițiilor și accesul pe piață. În ce privește protecția investițiilor, asigurăm un nivel adecvat de protecție. De asemenea, introducem procesele necesare pentru soluționarea disputelor. Ambele acorduri sunt ambițioase când vine vorba de investiții. Vorbim de destinații importante pentru investițiile europene. Nu ar trebui să ofere doar o poziție avantajoasă pentru investițiile noastre, ci și să asigure un cadru echitabil în funcționare în ce privește existența unor condiții echitabile, previzibile și nediscriminatorii pe piață. Știu că pentru dumneavoastră este deosebit de important să scoateți în evidență faptul că acordurile de protecție a investițiilor și protecția pe care o oferă acest tratat trebuie să protejeze dreptul părților de a reglementa și de a asigura atingerea prin intermediul reglementărilor a obiectivelor de politică publică. Important este să includem un cadru de protecție investițiilor modern, inclusiv uh, sistemul instanțelor uh, de investiții pentru a soluționa disputele. Am discutat deja în uh, trecut, în acest Parlament, un element fundamental al acestui acord e că ne va ajuta să înlocuim 21 de acorduri bilaterale existente cu Vietnam care include vechiul sistem de soluționare a disputelor dintre investitor și stat și care va fi înlocuit de un sistem care încurajează imparțialitatea. Include de asemenea toate elementele care au fost confirmate de Curtea de Justiție ca fiind necesare pentru a fi compatibile cu legislația europeană. Cred că sunteți la curent cu decizia curții în ceea ce privește acordul CETA, care nu fusese adoptată de curte când discutasem despre Singapore, dar pe care uh, deja o aveți disponibilă, beneficiind de certitudinea deplină că beneficiem de toate mecanismele care să ne permită că dispozițiile se alinează la legislația europeană. Protection Agreement. La fel de important este că acest acord să respecte acele set de uh, prevederi legate de drepturile omului și de durabilitate care se regăsesc în acordul de liber schimb. Totul uh, face parte, cum spuneam și în introducere, din uh, cadrul legal și uh, instituțional uh, care vizează acordurile de cooperare și parteneriat, uh, care includ și elementele la care tocmai m-am referit. Închei. Okay prin a sublinia încă o dată importanța acestui acord nu doar ca parte a pachetului pentru relațiile comerciale și de investiții pe care ni-l dorim cu Vietnamul, ci ca încă un pas pentru efortul nostru de a reforma protecția investițiilor inclusiv uh, uh, soluționarea litigiilor. Mai facem un pas pentru a avea alături de noi încă o uh, jurisdicție pentru a avea instanța uh, multilaterală de soluționare a litigiilor. Uh, aștept dialogul cu această comisie și suntem gata să cooperăm pe durata procesului de ratificare. Domnul președinte, nu știu dacă doriți să răspund la întrebările care ne-au fost adresate în numele raportorului sau dacă doriți să aștept până când strângem și celelalte întrebări. Așteptați până când mai avem și alte întrebări. Mulțumim. Da, acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Hansel îl încurește pe uh, raportul din umbră din partea PP-ului. N-aș vrea să prângesc prea mult această discuție. Cred că prezentarea a fost destul de cuprinzătoare, așadar uh, aș uh, lăsa la latitudinea raportului din umbră să adreseze întrebări. Nu eu mă ocup cu asta, prin urmare voi da cuvântul raportorului pentru că a lucrat la dosar. Mulțumesc. And, uh, doamna Darling, uh, din partea SND. Da, multe chestiuni care țin de drepturile omului și se regăsesc în acordul de liber schimb sunt valabile și pentru acest acord. Până la urmă, aici ne bazăm mai mult pe drepturile investitorilor, uh, mai degrabă decât pe obligațiile lor. Madeline a plecat, însă a menționat uh, în ceea ce privește discuția TSD că se uh, poartă discuția și despre diligența rezonabilă în ceea ce privește companiile. Prin urmare, aș fi interesată să văd dacă puteți să ne oferiți niște informații în legătură cu uh, obligațiile investitorilor în ceea ce privește acordul nostru de investiții. Cum se leagă apoi toate acestea cu munca desfășurată pentru TSD. Apoi, în ceea ce ați spus, au existat 21 de acorduri bilaterale pentru protejarea investițiilor acum uh, va exista un acord între Uniunea Europeană și Vietnam. Oare există un uh, schimb uh, de, de informații între uh, uh stațiile care au uh, astfel de acord cu Vietnamul, dar n-au și acord de investiții. M-ar interesa să văd cum se leagă lucrurile cu un acord de investiții. Mulțumesc! care nu este aici. Din partea veților, doamna Șmanț. Uh, sunt de acord cu întrebările adresate de uh, Jur. Mi-aș dori să știu mai ales dacă există niște uh, dispoziții în acest acord în baza cărora Vietnam ar putea să-și îmbunătățească standardele sociale și de mediu și dacă uh, există vreun risc ca această țară să fie penalizată în baza acestui acord uh, în cazul în care nu uh, se întâmplă asta. Mulțumesc. Da, întrebări succinte văd. Domnul Nu, doamna Laciri este următorul vorbitor. Però comunque... Nu cerusem cuvântul, dar mi se pare că ne lovim de aceleași probleme de adinaori. Cu alte cuvinte, avem o serie de propuneri favorabile, dar care apoi nu, cărora nu li se dă curs în ce privește controlele. Se vorbește de drepturi, dar nu se, se vorbește de obligații. Când se vorbește de obligații, nu avem certitudinea caracterului obligatoriu, de fapt, al acestor obligații. Mulțumesc! Helmut Scholz, you will use... Helmut Scholz, bănuiesc că o să folosești uh, cele două minute. Ai primit un minut în plus. Încă un minut în plus, dar nu aveam inițial două minute. Oricum voi încerca să fiu cât se poate de uh, succint. Împărtășesc întrebările adresate de SND și de Verzi, însă pe lângă acestea Istoria este o carte deschisă, iar uh, dezvoltarea economică a Vietnamului este un aspect impresionant. Prin urmare, cum vă veți asigura că actorii din Vietnam vor uh, uh juca fair play? Pentru că, până la urmă, trebuie să gândim uh, lucrurile și pentru viitor. De aceea spunem că drepturile investitorilor ar trebui protejate, însă să ne asigurăm că obligațiile uh, sunt uh, aceleași uh, ca și în uh, celelalte acorduri, adică se, adunge, se ajunge în instanțele naționale. Uh, Trebuie să dăm prioritate drepturilor omului și standardelor sociale și de mediu uh, să fie mai importante decât drepturile investitorilor, fie prin acest acord, fie prin anumite dispoziții uh, cuprinse în uh, acordurile precum cel negociat în acest moment cu Vietnamul. Trebuie să luăm în calcul uh, evoluția viitoare, iar investitorul trebuie să uităm, are uh, pe lângă drepturi și obligații și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt și ele uh, subliniate în parteneriatele cu această țară. Mulțumim, domnul Winkler! Mulțumesc uh, foarte mult! Am timp să fac și un comentariu și să adresez o întrebare. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că comentariul meu um, uh, în legătură cu această chestiune a protecției investitorilor este următorul. Aș dori, stimați colegi, doar să vă amintesc faptul că um, avem printre noi state uh, ale Uniunii Europene care au un astfel de acord bilateral uh, pentru protecția investițiilor și că aceste tratate bilaterale din cadrul Uniunii Europene uh, Uh, prezintă și ele uh, uh, probleme. Țara pe care o cunosc cel mai bine este una dintre acestea. Există, deci, astfel de mecanisme incorporate în relația dintre statele membre. Vreau doar să fiți conștienți de asta. Iar acum mă întreb despre Comisie. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite în legătură cu acest tra- tratat pentru protecția investițiilor încheiat cu, de încheiat cu Republica Vietnam. Am aici Uh, o întrebare precisă. Noi pregătim o delegație uh, în Vietnam, uh, după cum știți foarte bine, peste câteva săptămâni. Vă rog așadar să sublineați din perspectiva dumneavoastră care este mesajul cel mai important pe care trebuie să-l transmitem acolo decidenților politici pentru că, până la urmă, Vietnamul este o țară socialistă, așadar este foarte important să transmite mesaj tuturor actorilor uh, implicați, însă mesajul că trebuie să ajungă la decidenții politici. Deci, care va fi, după părerea dumneavoastră, acest mesaj atât de important de transmis mai departe? Mulțumesc! Mulțumim! Iar acum uh, revenim la comisie. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Voi încerca să le grupez astfel încât să răspund la ele respectând timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Încep cu chestiunile mai generale care au fost uh, aduse în discuție în mai multe întrebări. Este vorba de uh, un acord de, de protecție a investițiilor uh, care, ca atare, ar putea uh, spori investițiile într-o nume țară sau alta. Uh, Cred că important este să uh, înțelegem cadrul pe care îl stabilim aici în ceea ce privește um, comerțul și investițiile. După cum v-am spus în prezentare și după cum știți foarte bine, uh, accesul la piață și angajamentele pentru accesul la piață în ceea ce privește investițiile se regăsesc în acordul de liber schimb. Deci trebuie să uh, ne gândim că acordul de liber schimb împreună cu acordul de protecție a investițiilor creează un, un cadru Cel mai important uh, lucru este să putem astfel să păstrăm într-o anumită țară niște investiții. Adică uh, s-ar putea să existe atracția de a intra pe piață a investitorilor datorită acordurilor acestora de acces la piață, însă odată ce ai investit într-o țară și te afli deja acolo, dacă ai un cadru care îți oferă stabilitate, uh, atunci unde stabilitatea poate nu există, uh, atunci uh, unde poți să ai încredere în uh, procesul administrativ și judiciar, în acest caz, investitorii sunt interesați să-și păstreze investiția în statul respectiv. Mă refer nu doar la statele în care se investește prin acordul acestea, ci și la filialele din Uniunea Europeană. Uh, statele membre, după cum știți, vor trebui să ratifice uh, acordul de protecție a investițiilor. Este un acord uh, uh, mixt. Odată ce există un acord pentru el, uh, începe procesul de uh, ratificare care include de altfel și ratificarea de către toate uh, uh, parlamentele uh, naționale competente. Acest proces uh, este bine cunoscut Uh, de uh, această comisie și comisia știe că poate să dureze. În ceea ce privește penalizarea, dacă bine am înțeles întrebarea, uh, ei bine, efectele negative pentru standardele de protecție a mediului sau ale drepturilor omului în acest acord de protecție a investițiilor, ei bine, nu credem că va fi cazul să existe. După cum spuneam, suntem atenți să existe dispoziții clare legate de dreptul de a reglementa, suntem atenți să ne asigurăm că um, există dispoziții legate de faptul că uh, alte părți uh, nu uh, și-ar reduce protecția pentru a atrage investitori și până la urmă suntem convinși că aceste două acorduri luate împreună pot să uh, se asigure de faptul că investițiile care au loc în Vietnam uh, respectă uh, nivelul solicitat de protecție în ceea ce privește mediul, munca, responsabilitatea socială a întreprinderilor și așa mai departe. Vietnamul, așa cum spunea și Madeline, va face schimbările legislative necesare pentru uh, a se asigura că uh, se uh, fac schimbări în temeiul juridic corect. Reamintesc foarte succint faptul că prin acest acord de protecție a investițiilor nu doar reafirmăm prevederile de declarație universală a drepturilor omului și a Cartei Drepturilor Omului, ci reiterăm și angajamentele legate de transparență care apar în acordul de liber uh, schimb. De asemenea, un aspect important uh, discutat uh, în mandatul anterior al Parlamentului în această comisie sublinie foarte clar faptul că nu protejăm investitorii decât dacă ei investesc în conformitate cu legislația internă. Ori acest lucru este foarte important. Deci am încercat să uh, ridicăm nivelul regulamentelor interne, am încercat să îmbunătățim uh, Uh, legile Vietnam în investiții responsabile și în același timp spunem că îi protejăm doar pe acei investitori care uh, se uh, comportă într-o manieră responsabilă pe piață, care deci respectă legislația internă. Nu se oferă protecție pentru investitorii care nu respectă așadar legile din Vietnam pe care, în paralel, încercăm să le îmbunătățim. Iar în cele din urmă, este foarte important să ne reamintim faptul că părțile își vor asuma niște angajamente, deja o fac în acest acord, pentru a uh, promova uh, un cod de conduită responsabil al întreprinderilor, uh, adică e o chestiune care ține de procesul de implementare și din acest moment deja putem spune că comportamentul responsabil este absolut necesar. Nu știu dacă am uitat ceva, domnule președinte, însă sunt sigură că îmi veți reaminti dacă așa vor sta lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Întrebări de follow-up? Mesajul, domnul Winkler, vrea să aibă mesajul. Da, aveți dreptate. Scuze, am uitat. Cum să uit așa ceva? Începește mesajul. Cred că principalele mesaje uh, sfatul meu ar fi să insistăm pe nevoia de a îmbunătăți discuțiile în contextul legislației legate de acordul de liber schimb pentru ca acesta să respecte obiectivele de comerț și dezvoltare sustenabilă și să facem legătura cu faptul că nu vrem decât să avem investiții în Vietnam care îndeplinesc standardele de protecție a mediului și a drepturilor muncitorilor. Deci cred că sper că această chestiune nu va fi decuplată în discuțiile uh, între uh, acord de investiții și acord de liber schimb și al doilea mesaj important uh, este că trebuie să colaborăm pentru a implementa sistemul de monitorizare a investițiilor și nevoia ca acesta să funcționeze și pentru asta vom oferi toată susținerea necesară Singapore și într-o privire mai generală să colaborăm pentru crearea curții multilaterale de protejare a investițiilor. Dacă Vietnamul acceptă, vom avea deja Singapore și Vietnam care vor avea creat un sistem de protejare a investițiilor uh, și, de asemenea, implementarea principiilor Tribunalului uh, de Protejare a Investițiilor. Și în regiunea Pacificului uh, vom avea și Canada, sperăm să mai avem și Mexicul. Și vrem să continuăm discuțiile cu Japonia. Deci, așa, pas cu pas. Deci, dacă Vietnamul susține ICS-ul și uh, Tribunalul privind protecția investițiilor, asta e un pas politic semnificativ, nu doar în relația cu Vietnamul, ci mai larg și în toată zona pacifică. În ce privește uh, the, the FTA, um, just as a suggestion. În ce privește SOI, nu știu, ca un punct general, ca un comentariu general, și uh, presupun că s-a referit la situația din Vietnam, persoana care a intervenit. Uh, deci standardele uh, de mediu și am sperat ca aceste standarde să fie aceleași în Vietnam. Și dacă nu se întâmplă asta, acordul de investiții nu le se va Uh, întreprinderile de stat uh, nu, nu, vor, nu se vor bucura de același nivel de protecție. Deci, nu știu, domnule președinte, dacă vreți să-i dați cuvântul lui Peter, el ar vrea să completeze uh, în legătură cu situația întreprinderilor de stat. Da, deși domnul Scholz nu mai este aici. A, ba da, este, mă scuzați. Mulțumesc. Sigur, acordul de liber schimb nu spune fiecare părți cum să-și organizeze economia, sau uh, competențele. Nici noi am acceptat să ne se spună din partea lor, nici Vietnamul ar accepta din partea noastră. Dar am negociat cu Vietnamul un uh, capitol foarte ambițios în ce privește uh, întreprinderile de stat, dincolo de ce am negociat cu Canada sau Singapore. E vorba de capitolul 11 în acordul de liber schimb, uh, ceea ce e foarte important dacă ne gândim că Vietnamul este încă o economie destul de centralizată. Principiul de bază aici este că dacă o, o întreprindere de stat operează pe o anumită piață, ele vor acționa conform considerațiilor comerciale și nu vor putea să folosească niciun fel de poziție privilegiată pe care ar putea să o aibă pentru a discrimina clienți sau furnizori și trebuie să respecte uh, prevederile de transparență legate de uh, structura de proprietate corporatistă care sunt prevăzute în acordul uh, FTA, capitolul 11, așadar. Vă mulțumesc. Două întrebări suplimentare, domnul Kelly, domnul Scholz. Domnul Kelly, mulțumesc foarte mult pentru această informare. În legătură cu ce discutam mai devreme, cred că creăm un sistem foarte bun în relația cu Singapore. Începește transparența, independența tribunalelor și follow-up-ul. Cum, cât de similar este Vietnamul și ne vedem în următorii cinci ani sub mandatul comisarului Hogan creind această curte, acest tribunal multilateral care să opereze la nivel global. Mulțumesc! Helmut Scholz. Helmut Scholz acum, da, mulțumesc. Mă întorc la întrebarea uh, Tribunalului Multilateral pentru Protecția Investițiilor și la întreprinderea de stat. Uh, cât uh, de activ participă Vietnamul la negocierile uncitral în legătură cu dezvoltarea protecției investitorilor? Deci, pentru că aici am vedea în ce direcție se duce Vietnamul uh, din punct de vedere al acestor eforturi de a avea reglementări multilaterale de protecție a investițiilor sub umbrela naționalității sub umbrela UNCITRAL. Mulțumesc, aveți din nou cuvântul Comisia. Mulțumesc foarte mult pentru aceste două întrebări suplimentare. În ce privește întrebarea dacă Vietnam este diferit de Singapore, în ce privește uh, sistemul de curți de investiții creat? Nu. Are exact același nivel înalt de transparență, independență pe care l-am descris în intervenția anterioară. Deci, din acest punct de vedere, vom uh, obține aceeași reformă a sistemului de protecție a investițiilor în Vietnam ca și în Singapore, cu diferența că în loc să uh, înlocuim 12 acorduri ca în Singapore, vom uh, înlocui 21. Cred că este foarte important și înțelegeți acest lucru, pentru că noi vedem acest lucru în calitate de negociatori în domeniul investițiilor uh, și o vedem foarte clar. Noi încercăm să facem o schimbare fundamentală nu doar în practicile statelor membre în ce privește uh, instrumentele de protejare a investițiilor și de rezolvare a disputelor, dar și în practicile mm, partenerilor noștri cei mai importanți, parteneri comerciali. Și unii uh, pot să fie mai confortabili cu aceste uh, mecanisme de rezolvare a disputelor uh, cu țări terțe. Și din acest punct de vedere, de fiecare dată când uh, convingem o țară să adopte aceste uh, standarde, uh, practic câștigăm o bătălie mai largă în ce privește mecanismele de rezolvare a disputelor, nu numai pentru o anumită țară, ci la nivel internațional. Deci, Vietnamul, din acest punct de vedere, își va, face, își va lua un angajament să lucreze, să colaboreze cu Curtea Internațională privind protecția investițiilor. Deci după adoptarea și ratificarea acestui acord, evident vom putea uh, folosi uh, și vom putea face presiune asupra Vietnamului să fie mai activ din acest punct de vedere imediat ce ratificați acest acord. Acum, la întrebarea dacă putem să ne asigurăm că în 5 ani vom avea acest tribunal multilateral uh, funcțional. Pot să vă asigur că domnul comisar desemnat Hogan Uh, uh, așa cum a spus și luni, uh, vom face toate eforturile ca să obținem acest lucru. Munca pe care o întreprinde DigiTrade este intensivă. Suntem, avem, o, suntem, avem inițiativa în aceste discuții, dar avem nevoie și de parteneri în acest proiect și cei mai buni parteneri sunt cei care au uh, acorduri ICS cu noi. De aceea Canada, Singapore, eh, Canada e un partener excelent și Singapore și Vietnam ar trebui să devină parteneri excelenți. Deci, prin consimțământul pe care vi-l dați, eh, ne ajutați din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Deci, eh, Maria, vom avea un sistem mondial ICS, dar începește Uh, relațiile comerciale bilaterale în Europa, uh, vom, ne vom baza încă pe vechiul ASTS, deci va fi o provocare. În regulă. A, ah, scuze, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu foarte pe scurt. Uh, poate ar fi interesant să știm din acest punct de vedere că aproximativ acum un an, cu un an în urmă, a fost, uh, am avut cazul unui om de afaceri uh, important din Vietnam care a cerut azil politic în Republica Federală Germană și el uh, era acuzat de furtul la 130 de milioane de dolari, mă rog, de, de lapidare și uh, s-a spus că serviciul secret vietnamez era implicat în povestea asta și ei uh, l-au uh, luat pe acest om de afaceri, l-au dus în Vietnam unde el a fost uh, acuzat și trimis la închisoare. Deci, uh, cred că întrebarea și chestiunea legată de drepturile omului este importantă. Pe de altă parte, cred că Uniunea Europeană trebuie să asigure un anumit, uh, de, un anumit grad de încredere în uh, omologii noștri. Ce vreau să subliniez este că e important să susținem pe acei investitori care respectă legile din Vietnam. Cred că e foarte important, trebuie să fim hotărâți în uh, respectarea valorilor noastre și pe altă parte trebuie să respectăm și valorile uh, omologilor noștri și legislațiilor. Asta mi se pare esențial. Mulțumesc! Quite right. Cu siguranță, spune președintele. Și în primul caz de care vorbiți, puteți fi uh, sigur că am menționat uh, această deturnare la Berlin uh, în câteva întâlniri pe care am avut cu oficialii vietnamezi. Cred că ar trebui să respecte drepturile fundamentale de ambele părți nu doar uh, de la ambele părți ale Atlanticului, ci peste tot, și inclusiv în uh, Asia Centrală. Bine. Raportorul uh, înlocuitor dorește să mai adauge ceva? Nu. În regulă, atunci încheiem acest punct, de fapt punctele 6 și 7, ambele părți, atât partea comercială cât și partea de investiții vom avea delegația în Vietnam de pe 29 până pe 31 octombrie, deci vom face această misiune, ne vom întoarce și apoi pe 6 și 7 noiembrie vom avea un nou schimb de opinie aici în comisie și după aceea o să stabilim un termen limită pentru amendamente și vom discuta amendamentele pe 2-3 decembrie și la prima ședință din ianuarie vom vota, iar în februarie va fi votul în plenară. Asta este calendarul pentru acest subiect. Asta încheie sesiunea publică de astăzi și în două minute uh, vom începe uh, reuniunea coordonatorilor cu ușile închise.